So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, let's continue. Our commissioner has... Bună ziua, dragi colegi! Haideți să continuăm ședința noastră. A sosit și domnul comisar Oettinger. Und mit dir einen Austausch zu pflegen. Căruia îi mulțumim foarte mult pentru prezența sa în rândul nostru astăzi pentru a putea vorbi despre descărcarea de gestiune 2017 2000 și pentru 2018. Țin să-i urez bun venit și directorului general și dau imediat cuvântul domnului Oti. Stimate doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni deputați, doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a veni în fața Comisiei pentru Control Bugetar. Foarte mulți dintre dumneavoastră, în calitate de deputați în Parlamentul European și în calitate de membri în această comisie, sunteți noi aici și vreau în primul rând să vă urez uh, mult succes în toate sarcinile dumneavoastră din această comisie și în tot ce faceți. Pot să vă spun din uh, mandatele trecute că, în general, chiar uh, comisia aceasta este extrem de constructivă, este extrem de importantă și pentru Curtea de Conturi, pentru Comisia pentru Bugete și pentru deciziile pe care le ia Consiliu și pentru activitatea operațională a Comisiei. Comisia aceasta a contribuit mult la eficiența activității noastre și a adus multă plus valoare în Europa pentru că e vorba aici de chipzuirea Europei în interesul uh, contribuabilului. Semnătura acestui, acestei comisii a fost întotdeauna foarte vizibilă în felul în care comisia a fost influențată să gestioneze fonduri, în felul în care comisia a discutat cu statele membre atunci când a fost vorba de investiții în statele membre și controlul uh, intern care a fost făcut de, cu ajutorul domnului Kraft, care este directorul general al Serviciului de Audit Intern în cadrul Comisiei, a fost de asemenea foarte importantă. În ultimii ani am discutat mult despre performanță și despre plus valoare. Am încercat ca aceste două valori să fie puse pe, în prim plan, pentru că a fost și cerința Parlamentului din ultimul mandat al său. Dumneavoastră ați vegheat mereu să respectăm regulile, să respectăm prevederile și apoi ați cerut măsuri concrete. Noi am preluat aceste recomandări din partea dumneavoastră și le-am făcut de multe ori baza lucrărilor noastre. Aș dori, în primul rând, să menționez reînnoirea regulamentelor financiare, uh, financial regulation, pe care dumneavoastră ați uh, creionat-o, de fapt, și care a dus la un succes clar. A fost de o importanță capitală pentru garantarea unui cadru de control uh, foarte transparent și eficient, dar și pentru o raportare foarte eficientă și a dus și la o simplificare evidentă a multor prevederi care până atunci erau destul de complicate. După cum știți, doamnelor și domnilor, de la bugetul european, 160 de miliarde de euro, trei sferturi din mijloace trec prin gestiunea statelor membre și după aceea sunt plătiți eh, către beneficiarii finali. Iată de ce noi depindem mult de calitatea activității ministerelor din statele membre, administrației din statele membre, a comunelor, tot din toate țările europene. Și împreună trebuie să facem totul pentru ca regulile noastre să poată să se aplice la tot, toți funcționarii din afara Bruselului și să fie și inteligibile pentru toți funcționarii din statele membre. Dacă ne uităm la ultimii ani, putem vedea progrese clare. În primul rând, Curtea de Conturi Europeană, care în loc să dea, așa cum s-a întâmplat de multe ori, un audit negativ în ani de-a rândul, acum are, a dat uh, verdicte rezervate și aceasta este deja o mare îmbunătățire în ceea ce privește cheltuielile la nivelul uh, Uniunii. Putem să constatăm de asemenea că marja de eroare a scăzut considerabil în ultimii ani. A ajuns la un nivel, am putea spune chiar foarte jos, iar uh, în general contabilitatea europeană poate fi considerată pozitivă în ultima vreme. Un alt punct important al comisiei dumneavoastră a fost combaterea fraudei. Crearea unui parchet european este de asemenea succesul dumneavoastră și reprezintă un pas esențial înainte în combaterea fraudei la adresa bugetului Uniunii. Considerăm că OLAF-ul, poate să rămână și modern și puternic și să funcționeze mai departe și să fie considerat un partener al EPO care va fi responsabil uh, cu combaterea fraudei la bugetul european. Iată de ce am venit aici cu o rugăminte. Aș vrea să vă rog în legătură cu uh, renoirea și uh, modernizarea regulamentului OLAF să dați prioritate acestui document pentru că atunci când la sfârșitul anului uh, viitor va începe activitatea EPO, să poate să se bazeze pe o modernizare a um, regulamentului OLAF pentru ca să fie clar delimitate competențele, să fie clară colaborarea, să fie bine reglementată pe cale uh, regula, reglement, așadar prin, prin regulamente și prin uh, regulamentul cu numărul 383. În uh, ultimii ani am introdus și conceptul unui pachet de rapoarte și acesta este acum uh, parte din regulamentul financiar. Pachetul meu la care vreau să mă refer se bazează pe cinci părți. În primul rând, el face parte dintr-o um, gestiune anuală, apoi uh, descărcarea anului trecut, în anul acesta, în da, cazul ăsta 2017, auditările interne, dar și pentru prima dată prognoza pe termen lung. Este prima dată că avem această componentă, o prognoză pe termen lung pentru bugetul european. În pachetul acesta trebuie să dăm socoteală pentru fiecare euro care a fost cheltuit. Și ce facem noi pentru ca să aducem această gestiune la cel mai înalt nivel de performanță? Pachetul acesta, cred că l-ați primit de curând, știți pe ce ne concentrăm. O să vă amintesc care sunt principalele enunțuri din acest raport. În primul rând, uh, bilanțul nostru financiar. Acest uh, această um, evaluare este cea prin care Comisia preia răspunderea totală pentru bugetul european al anului trecut. Odată cu această sentință, noi putem să dăm o privire de ansamblu despre rezultate. Putem să spunem ce s-a întâmplat cu aceste rezultate în funcție de domeniu politic și în funcție de programe. Anul trecut am avut uh, în proiectul de buget două priorități. În primul rând, o susținere a conjuncturii, o stabilizare a economiei și a pieții muncii și, în al doilea rând, depășirea problemelor în domeniul siguranței și al ajutorului umanitar. Avem multe exemple concrete în acest sens. Din 2015 până anul trecut, am reușit cu paza de coastă pe, să ajungem la salvarea a 690.000 de vieți pe mare. Avem multe imagini în cap, uh, persoane care s-au necat dar, datorită măsurilor europene pe care le-am pus pe picioare, am reușit totuși să combatem acest fenomen. Cu facilitatea, mecanismul pe care l-am creat pentru refugiații din Turcia, am creat 136 de școli noi pentru ca copiii de refugiați să poată să meargă la școală în apropiere, iar 60.000 de elevi au putut astfel beneficia de învățământ. 180 de centre de sănătate au fost de asemenea deschise și 650 de mii de copii de refugiați au fost vaccinați. Este vorba de o contribuție la umanitate, la educație și deci prin educație la o perspectivă pentru acești oameni. În ultimul an, 800 de mii de persoane îngrijitori și formatori, profesori au putut să-și continue cariera, ori au putut intra în cercetare. Avem o inițiativă pentru uh, tehnologiile cuantice, cuantice care uh, au uh, s-au constat în cuplarea a cinci centre prin care am încercat să contribuim la competitivitatea europeană, mai ales în domeniul tehnologiei cuantice. Am putut să ne mândrim și cu multe proiecte de cercetare care au stârnit mult interes și la Parlamentul European. În ultima, în vara trecută, am reușit cu Discover EU să ajutăm 15.000 de oameni să devină pionieri ai Europei pentru că au putut călători cu trenul gratuit. Iar uh, implicarea în domeniul uh, catastrofelor naturale în Suedia, 7, 000, 7 avioane, 6 elicoptere, 70 de de autoturisme, mulți pompieri au fost organizați de noi, au fost finanțați de la bugetul nostru și au ajutat în caz de nevoie. Și pentru ca să ne atingem obiectivul de creștere cu 20%, am reușit să creștem uh, cheltuielile la 20,7 pentru combaterea schimbărilor climatice, mai precis combaterea gazului cu efect de seră. Avem însă și un control intern și o gestiune a finanțelor administrative interne în cooperare cu statelor, statele membre și am introdus aici sisteme de control la nivelul statelor membre pentru ca toate cheltuielile să fie conforme iar plata către beneficiarii finali să se poată întâmpla fără întârziere și fără sarcini suplimentare birocratice. Pe de altă parte, am vrut să ne asigurăm că banii care au fost plătiți fără să se merite acești bani, fără să fie destinați celor la care au ajuns să fie recuperați. Am avut nevoie de mai multe sisteme pentru aceasta și suntem conștienți de faptul că există lacune în sistemul nostru, puncte slabe pe care le-am analizat pentru ca să facem corecturile necesare, pentru ca să fim mai activi și în domeniul prevenirii, pentru ca să tragem învățămintele din ceea ce am greșit. Aș vrea să vă mulțumesc la toate măsurile pe care le-am menționat înainte pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o. La controlul intern acesta, deci la controlul intern am ajuns deja la capitolul 2 al uh, bilanțului nostru și acolo pot spune că sistemele pe care le-am pus în uh, mișcare au funcționat foarte bine. Chiar la sfârșitul programelor, după ce s-au aplicat toate controlele necesare, cota restantă de eroare a rămas sub 2%. Iar uh, pentru anul viitor am estimat această marjă cam la 1,8%. Deci, din nou, o scădere. Anul trecut am făcut și corecturi financiare în, uh, într-o valoare de 6,2 miliarde de euro. Valabil pentru anul trecut și pentru anul dinainte și banii aceștia intră din nou în uh, bugetul european. Aici intră și recuperările. Iar uh, bilanțul nostru anual este, de fapt, și raspinării a raport, în raportarea noastră și în sistemul nostru de raportare, pentru că noi vrem să avem un, uh, o imagine transparentă care să ne ajute la toate aspectele bugetului nostru, atât în ceea ce privește cheltuielile cât și veniturile. Curtea de conturi a dat pentru exercițiul 2017 o estimare pozitivă. Anul acesta pe 8 octombrie așteptăm din nou raportul Curții de Conturi în fața dumneavoastră aici în Parlament și sunt foarte bucuros să aud că pare optimist și acesta. La rugămintea Comisiei dumneavoastră parlamentare, practica pe care am început-o anul trecut a fost continuată și anume să ne întâlnim mai devreme cu o lună, mai, mai devreme decât o prevede tratatul, pentru ca procedura de descărcare să fie accelerată și astfel să putem câștiga timp pentru a putea avea bugetul pentru anul următor la timp. Care sunt acum prognozele noastre pe termen lung pentru bugetul european? Anul acesta, pentru prima dată, Așa cum este prevăzut în regulamentul financiar, avem o prognoză pe termen lung pentru bugetul european. Informațiile pe care le avem din uh, situația de până acum o să poată să fie uh, să se completeze cu următorii 5 ani. Adică acum vom discuta de 2020 până în 2024 iar uh, proiectul de cadru financiar ne va sta la bază pentru a putea vorbi despre conturile anuale cum trebuie. Și toate acestea se vor întâmpla pe mandatul dumneavoastră până la următoarea alegere pentru Parlamentul European. De asemenea, am vorbit și despre, rest, despre restul de lichidat, RAL, care uh, vorbește despre acele mijloace care mai trebuie încă decontate în sine, acest RAL e un fenomen destul de natural. E vorba de uh, suma uh, angajamentelor care n-au devenit plăți. Însă, întrebarea care trebuie să o pune este când vin fa facturile din statele membre și cum astfel pot fi plătite aceste, uh, aceste sume din bugetul european. Însă problema e că nu le avem întotdeauna atât de repede și trebuie să avem grijă să nu creăm un decalaj în calendar pentru ca să nu se creeze o sarcină prea mare pentru următorii ani și astfel să depindă cumva de aprobarea Consiliului mult mai mult decât înainte. Iar cu acest pachet uh, încercăm să vă spunem că noi am ascultat tot ce ne-ați cerut. În raportul despre măsurile ulterioare, care este parte din uh, din contabilitatea pe care o și socoteala pe care o dăm în fața dumneavoastră. Uh, Consiliul a cerut o îmbunătățire a performanței și pentru următorul CFM noi cerem uh, o schimbare și în acest sens, adică stabilirea unor obiective mai clare, o cifră mai mică de indicatori, un număr mai mic de indicatori uh, de performanță. La numirea funcționarilor de înalt nivel am fost autocritici și am verificat ce am făcut, cum au funcționat procedurile noastre în interiorul comisiei și cum s-au armonizat cu tratatul, cu regulamentul de procedură și cu ceea ce ați spus dumneavoastră și cu rapoartele pe care ni le-ați cerut. Eu, încă pe final de mandat, voi transmite niște recomandări comisiei următoare – pentru ca să continue pe baza experiențelor pe care le-am adunat în acest context și să optimizeze procedurile. Inter- conflictul de interese este un subiect care vă interesează foarte mult, știu. Eu v-am informat despre măsurile concrete pe care le-am putut lua de mai multe ori. În cazuri concrete, aplicarea dreptului comunitar, dar și dreptul național. Acestea toate au fost verificate de auditări. Iar verificarea s-a făcut în funcție de prevederile pe care le avem și de regulamentele pe care ne bazăm. Trebuie să știți că pentru noi transparența față de dumneavoastră e în continuare o mare prioritate. Am decis, de exemplu, ca să ținem cont de recomandările ombudsmanului european, să scriem, de exemplu, premierului statului respectiv în cazul unei uh, nelemuriri și voi informa Parlamentul despre această um, dorință și aș vrea să vă rog să tratați acest subiect cu confidențialitate. Noi v-am informat și vă informăm și despre auditul intern din ultimul an, iar directorul nostru general, Manfred Kraf, care se ocupă de acest subiect și este astăzi prezent aici, ne-a fost de mare ajutor prin activitatea echipei dumnealui și prin munca sa, noi garantăm o credibilitate și fiabilitate internă și o apărare a intereselor noastre în comisie, dar și în agențiile executive ale Uniunii. Iar uh, auditorile dumnealui duc și la o mai bună programare pe viitor. Iar anul viitor vom avea un raport, uh, am avut un raport al acestei uh, unități și am constatat că, în ciuda unor dificultăți punctuale, auditul intern în cadrul comisiei funcționează. Există, într-adevăr, anumite puncte slabe, după cum ziceam, dar ele vor fi abordate, iar uh, numărul uh, foarte mare de recomandări puse în aplicare este de aceea o dovadă în acest sens. Și aș vrea să închei. Spuneam la început că e vorba de plus valoarea pe care o poate crea un buget european și de prioritățile pe care astfel le putem aranja mai bine. Eu cred că prin bugetul acesta putem să demonstrăm cetățenilor că are sens să investești și la nivel european. Trei provocări ar putea să ne ajute să fim mai buni pe viitor. În primul rând, o adoptare la timp a următorului CFM. Este o bază, este o premiză pentru a putea avea o bună pornire cu bugetul următor din 20, 2021. E foarte târziu, e 12 fără 5, dacă putem spune așa, pentru că e nevoie de aprobarea tuturor. Avem nevoie de o disponibilitate, mai ales din partea șefilor de stat și de guverne, pentru ca acest uh, cadru financiar uh, multianual să fie, în fine, declarat o prioritate pentru ei. Iar împreună cu Parlamentul, după aceea, în trilog, o să avem propunerile sectoriale și vor trebui să fie discutate în cadrul trilogurilor și vom ajunge după aceea la uh, nevoia de compromis compromis pentru că Parlamentul își dorește un lucru, dar unele state membre își doresc doar limitat acest lucru sau sunt gata să cedeze doar pe unele puncte. Depindem foarte mult de statele membre, dar și de uh, autoritățile lor regionale și uh, naționale. Și aici nu ține numai de comisie să avem o îmbunătățire pentru a avea într-adevăr un cont curent corect. Uh, politica de coeziune joacă un rol important la punerea în aplicare a celor 419 programe din regiunile noastre pentru o bună contabilitate a acestora. Iar în domeniul coeziunii, greșelile care se fac la statele membre ni se întorc nouă împotrivă. Probabil că vă amintiți în activitatea DigiRegio și DigiEmployment veți putea găsi exemple concrete în acest sens. Iar, parten, iar partenerul principal este Curtea de Conturi, care a, evaluat mai multe jaloane și cu ajutorul acestor jaloane ne-a ajutat să știm exact unde stăm. Iar declarația de asigurare este, tot, este analizată tot de această instituție. Altă provocare importantă, trebuie să avem grijă ca actorii cei mai importanți la măsurarea performanței și la măsurarea plus valorii să aibă definiții comune. Pentru că nu e ușor să măsori performanța dacă n-ai același standard de măsurare. Și pot spune că am făcut progrese și în acest sens. Ar trebui să nu avem doar o măsurare mecanică a performanței, ci trebuie să încercăm să găsim definiții realiste a ceea ce înseamnă o performanță cu adevărat în domeniul acesta. Avem o procedură de descărcare foarte specială pentru că mai atinge mandatul Comisiei Juncker, dar de fapt se va desfășura de-abia în primele luni ale următoarei comisii, adică se va încheia atunci. Este un buget care a fost gestionat de Parlamentul trecut, dar se finalizează pe mandatul dumneavoastră și trebuie verificat de mandatul dumneavoastră. Deci avem o fază de tranziție prin care trebuie să trecem împreună și sper să trecem bine pentru ca să fim la nivelul așteptărilor cetățenilor. Vă mulțumesc! Vielen Dank! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, spune doamna Holmeier, în timp ce eu am fost uh, raportoarea pentru descărcare 2018, aș vrea să deschid singură o întrebare este vorba de un lucru <laughs> ciudat aici, pentru că raportorul prin primul întrebare, așa că pun eu o întrebare acum. Uh, Aș vrea să vă întreb de la început un lucru. Ați spus că s-au atins multe, s-au obținut multe. În ceea ce privește raportarea performanței, constatăm că există foarte multe definiții diferite de uh, performance reporting. Cum am putea să adaptăm mai bine aceste definiții, astfel încât să putem să găsim o trasabilitate ușoară și o transparență clară pentru toată lumea. Pentru că totuși există diferențe și diferențele acestea duc la contradicții și la netransparență. Și deci ridică probleme. În al doilea rând, ralul în această dimineață am auzit că mai ales la Regio, datorită regulii N plus 3, s-a, adus, s-a ajuns la întârzieri foarte mari pentru că problemele au fost lans- programele au fost lansate foarte târziu și Regio chiar ea a fost de părere ca noi că ar merge să ne desfășurăm activitatea mai repede aici. Întrebarea e dacă la următorul CFM o să avem mai degrabă o abordare N plus 2 pentru că regula N plus 3 duce la faptul că peste 50% din plăți, de fapt, vor cădea pe următorul CFM. Și aceasta îngreunează, normal, activitatea pentru noul CFM, mai ales atunci când știm ce condiții avem acum de realizare a cadrului. Și o altă întrebare. 0,8% rată de eroare mă încântă, pe de altă parte, mă miră că e doar 0,8%, pentru că avem o discuție între Curtea de Conturi și Comisie dacă ar trebui să măsurăm rata erorii la momentul plății sau la momentul corecturilor. Eu am o înțelegere clară pentru faptul că Comisia spune că trebuie să facem corecturile, avem un audit care funcționează Însă o rată ridicată de eroare înainte de corecturi este un semn pentru faptul că există totuși probleme în cadrul programelor. Și întrebarea pe care vă pun direct este cum putem împreună să rezolvăm lucrurile, pentru că cont are mereu interes pentru unde sunt dificultățile în programele acestea. De ce se ajunge la corecturi până la urmă? Chiar trebuie să avem corecturi. Nu vreau să o vedeți ca pe o critică la adresa comisiei, dar tot ceea ce am descoperit, tot ce am corectat, până la urmă indică o problemă. Sigur că s-a rezolvat după aceea pozitiv, dar e o problemă pentru că s-au pierdut banii aceia și trebuie să fie rambursați și eu ca uh, și uh, membru în Comisia de <laughs> Control Bugetar, știu că de multe ori ajunge în bugetul statelor membre și se bucură statele membre și nu ajunge înapoi la bugetul european acest ban și dacă ar putea fi conturnat, să zicem, pe drum, să n-ajungă acolo, ar fi altceva. Și la conflictele de interese, într-adevăr, a fost pentru noi un cal de bătaie acest subiect și ne pasă mult de el. Dar cum am putea noi să tragem niște concluzii din Republica Cehă, din Slovacia, din România, unde avem teme noi, dar și din Polonia? Cum am putea să tragem niște concluzii, poate să ne punem de acord pe un modus operandi prin care să primim mai multe informații care sunt relevante pentru cont. Sigur că pe mine nu mă privește dacă e vorba de persoane fizice, dar ce mă interesează dacă putem schimba ceva la sistem, dacă putem să tragem niște concluzii, să deschid, să mai elaborăm niște reguli Altfel, sigur, e treaba procurorilor, a autorităților de control și nu cred că e treaba mea ca raportoare, bineînțeles, chiar dacă sunt persoane publice interesante, nu vreau să îmi dau cu părerea aici. E vorba de un interes de structură care l-am pentru probleme pe care le vedem și nu e vorba dacă e o personalitate sau nu e o personalitate în țara respectivă cel care e în cauză. Mă interesează structura care e în spatele problemei. Deci acestea sunt întrebările mele. O să încep deci cu întrebările mele că le-am spus deja și o să dau cuvântul doamnei Pencova după aceea să pun întrebările. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră în rândul nostru. Eu am două întrebări foarte scurte. Întâi, vis-a-vis de prima întrebare adresată de doamna Holmeier, e vorba despre diferențele terminologice folosite pentru rata de eroare prezentate de diferitele directorate generale și de comisie în raportul anual de performanță. V-aș da câteva exemple, cu toate că sigur înțelegeți despre ce este vorba. Ar, ar fi bine să ne explicați diferența între terminologia folosită de comisie pe de-o parte și de curtea de conturi pe de altă parte în privința ratei de eroare. Apar încă mari diferențe în, între diferitele digiuri în privința ratei de oroare. Și asta duce și la diferențe de, la probleme legate de comparațiile posibile. Apoi, uh, prognoza refizuită pentru backlog-ul pentru următorii 5 ani vis-a-vis -vis de prognoza pe ultimii 5 ani a crescut mult și acest lucru este foarte preocupant, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a CFM-ului actual și plății creditelor. Aș cita din raportul de follow-up pe 2017 pe descărcarea bugetară. Acolo se spunea că pentru doi ani la rând, punerea în aplicare a bugetului votat pentru Fondul Structural European a fost atins în 2018, dar pentru întâia dată fără buget uh, rectificativ. Deci, dată fiind această prognoză preocupantă, cum ați uh, comenta acest lucru? Mulțumesc. Olivier? Nu, Martina. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc din inimă domnului comisar Recunosc că sunt cam emoționată după atâția ani în care am conlucrat și am tot conlucrat pe descărcare. Uh, sper că și dumneavoastră sunteți emoționat și sper că vă vom lipsi, sincer. Cred că în ultimii ani am reușit multe, am făcut mari progrese. Aș avea și eu câteva întrebări tot pe marginea ratei de eroare. Văd că suntem uh, pe aceeași lungime de undă în comisia noastră. În ceea ce privește diferențele de calcul a ratei de eroare, în, eroare între Comisie și Curtea de Conturi. Anul trecut, la Parlament, noi am tot încercat să armonizăm cele două metode, iar Comisia ne-a răspuns la întrebările noastre foarte concrete că metodologia Comisiei este uniformă și că permite unele specificități de gestionare pentru anumite programe. Nu știu, poate e o întrebare cam provocatoare, dar asta ce înseamnă? Da. Că uh, metodologia curții de conturi nu reflectă specificitățile programelor? Cum ar putea fi totuși armonizate cele două metode? Ratele de eroare raportate în 2018, în raportul anual de activitate și în raportul de performanță, mai ales cel în care nu s-au scăzut corecțiile, va fi oarecum în intervalul curții de conturi. Și apoi, în ce stadiu se găsește examinarea actuală a legăturilor dintre două cadre? Pe de o parte obiectivele și pe de altă parte indicatorii pentru performanța bugetului UE. E extrem de important, mai ales pentru următorul CFM și pentru următorul ciclu de programare financiară. E vorba de lansarea următoarelor programe financiare. Cum am putea ajunge la rezultate mai bune fără să pierdem din vedere nici obiectivele, nici indicatorii de performanță? E vorba, da, de amănunte. Comisia noastră e una foarte tehnică, dar, sincer, vă spun că Mă bucură nespus de mult uh, modul în care am conlucrat și progresele pe care le-am înregistrat împreună cu dumneavoastră, cu serviciile dumneavoastră și cu directoratele generale. Și sper că vom continua, de fapt, o bună colaborare. Mulțumesc foarte mult, iar acum uh, întâi doamna Cramun și după aceea doamna Crețu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră, domnule Oettinger. Nu pot uh, să vă laud eu acum, pentru că n-am avut până acum uh, ocazia să vă audiez aici în această comisie și deci nu pot decât să vă mulțumesc pentru raportul de astăzi. Dar dumneavoastră ați vorbit despre EPO, despre parchetul european, de faptul că Datorită inițiativei acestei comisii am reușit să obținem această instituție. Însă, acum nu este suficient, desigur, să avem o poziție a președintei pe acest lucru. Este în interesul nostru ca parchetul european să fie bine dotat. Și de aceea aș dori să vă spun că vă rog ca în propunerea pe care o va considera comisia, în momentul în care vrem să combatem frauda, la bugetul european, trebuie să avem o procuratură, un parchet european dotat bine, pentru că nu putem să ne bazăm doar pe unele state membre. Nu toate statele membre sunt de acord cu aceasta. Altceva care ne interesează și a fost deja întrebat este legat de fondurile necheltuite care s-au adunat din, în 2017 270 de miliarde, cred că au fost în anul acela, uh, aceasta la un buget de 150 de miliarde e destul de problematic. Mă întreb dacă în momentul în care vor intra facturile respective, cum vor fi ele acoperite din punct de vedere bugetar. Și o rugăminte din partea mea, poate că n-am înțeles foarte bine ce ați spus dumneavoastră, pentru că ați spus că vom avea mai puțini indicatori, așa v-am auzit spunând, uh, dar din ce am citit eu, am văzut că la multe lucruri vreți mai multe întrebări mai detaliate și chiar în general pentru a avea o evaluare mai bună vreți să mergeți în direcția mai multor indicatori, ceea ce e imposibil din perspectiva practicii de pe teren și pentru mulți va fi o complicație și mai mare atunci când vor trebui să își uh, întocmească solicitările. Iar pentru cei care pun în aplicare nu este cu siguranță un motiv de entuziasm. Poate v-am înțeles eu greșit, poate ați spus altfel, dar ar fi bine dacă ați putea preciza încă o dată cum vreți să faceți acest lucru cu mai puțin indicator. Restul s-a spus aici deja. Mulțumesc. Corina. Uh, thank you very much, dear... Um, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar. Mă bucur nespus să mă aflu astăzi aici, pentru a discuta despre descărcarea de gestiune pentru 2017, care a fost un an greu, un an uh, în care au apărut fel și fel de noi provocări uh, pe cerul Uniunii Europene și adevărul e că s-a făcut aproape imposibilul pentru a rezolva fel și fel de chestiuni în domeniul apărării, ajutorului umanitar, Frontex, în 2017, practic, am început să schimbăm uh, programele operaționale. Domnul comisar a dat uh, exemplul Suediei, dar uh, nu este singurul. Au fost multe programe operaționale schimbate pentru a putea achiziționa vase și pentru a putea salva vieți umane. Deci, încă o dată, țin să vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră. Eu am o întrebare în ceea ce privește următorul cadru financiar. Ați spus că e 12 fără 5 și că aproape a bătut de uh, miezul nopții. E clar că suntem în mare întârziere și tare mi-e teamă că dacă nu se adoptă CFM-ul până la finele anului, Europa se va regăsi într-o situație extrem de dificilă, care, mm, deci, regiunile, orașele, satele vor avea de suferit, mm, extrem de mulți studenți nu vor putea beneficia nici de Erasmus, nici de Orizont 2020. Acum sunt uh, eurodeputată, dar trebuie să fiu sinceră și să spun că comisarul chiar și-a făcut treaba în 2 uh, mai 2018 a depus bugetul, iată-ne acum în uh, luna octombrie și cred că trebuie să facem un efort comun. Parlamentul European și Comisia, umăr la umăr, trebuie să facă presiuni la adresa Consiliului pentru ca acest uh, program să fie adoptat la timp. Ultima mea întrebare are de-a face cu Brexitul. Știm că Mm, Regatul Unit e cel de-al doilea contribuitor la bugetul UE, dar în politica de coeziune doar 28%. Ce credeți că se va întâmpla acum? Mm, nu știu dacă să vă întreb să-mi răspundeți în calitate de comisar sau de om politic. Ce se va întâmpla dacă nu va exista, dacă Brexitul se va face fără acord? pentru că marea povară nu pe umerii noștri a birocraților de la Bruxelles va sta, ci pe umerii statelor membre. Crețu. Mulțumesc foarte mult, Corina Crețu. Acum doamna Munios și după aceea domnul Cus. Și apoi dăm cuvântul înapoi domnului comisar, pentru că are destul de multe întrebări la care trebuie să răspundă deja dintr-un foc. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, eu aș vrea să manif- manifest îngrijorarea în cazul International Management Group, IMG, Comisia spune că nu s-au urmărit, uh, nu s-au urmat recomandările Parlamentului European din uh, rezoluția noastră din martie anul trecut și nici nu s-a executat decizia Curții Europene din uh, ianuarie 2019. E vorba de o mică organizație care a lucrat în mod impecabil de ani de zile cu Comisia în zone de conflict și a fost în măsură să acționeze rapid, eficient, în locuri foarte uh, complicate, având în vedere situații de conflict, de război și, sincer, nu înțeleg de ce de ani de zile Comisia se încăpățânează împotriva acestei mici organizații care a trimis peste 200 de lucrători în zone de conflict. Sincer, Uh, nu, nu, nu e logic, nu, nu pot să înțeleg. Nu știu, ar fi bine să-mi răspundeți. De ce nu există un dialog cu această organizație? De ce s-a ales calea conflictului, a litigiului, în loc să se aleagă calea uh, dialogului? Și poate că ar fi bine să vă așezați în jurul mesei cu reprezentanții acestei ONG, în așa fel încât să se găsească o soluție amiabilă. Vă rog. Vielen Dank, Frau Hohlmeier. Vielen Dank. Mulțumesc, doamnă Hulmaier, mulțumesc foarte mult, doamnă Domnule Oettinger, doamna Hulmaier, mulțumesc, dragi colegi, în calitate de reprezentant al landului Baden-Württemberg, vreau să vă pun o întrebare, pentru că am lucrat mult în domeniul acesta. Dumneavoastră ați fost și comisar și sunteți comisar pentru resurse și dumneavoastră sunteți și cel care vă ocupați de costurile pentru personal care trebuie să reducă costurile de personal, să aveți grijă să nu fie prea mari. Și întrebarea mea e următoarea. Există planuri, mai ales uh, în prognoza pe care ați menționat-o și pentru următorul buget, există planuri de a reduce mm, costurile pentru personal la bugetul următor și dacă da, cu cât? Pentru că, vă întreb, că există întotdeauna multă uh, multă enervare din partea criticilor UE, dar nu numai din partea lor, că costurile de personal sunt foarte ridicate și că salariile, mai ales la nivelul AD, sunt foarte ridicate. Deci vă mulțumesc pentru răspuns anticipat. Liberă comisar. Dragă domnule comisar, vă rog. Da, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, în primul rând, raportarea performanței înseamnă că este nevoie de mai multă armonizare în mai multe programe, în mai multe servicii. Acesta este un scop declarat, dar nu e simplu deloc. Erasmus Plus, de exemplu, ei raportează câți tineri, unde au plecat, când s-au întors. E vorba de proiecte care se desfășoară pe parcursul unui an. Însă la, în alt, la tunelul, un tunel, de exemplu, un proiect uh, sau uh, la uh, Baltica. Există planuri, dar e mai greu, pentru că nu se poate spune între Connecting Europe, Migration, uh, Erasmus Plus, sunt diferențe mari. Și de aceea, întâi, trebuie să armonizăm, pentru că în ciuda obiectivelor diferite, proiectelor foarte diferite, să putem să avem o marjă de manevră suficientă pentru a putea face raportarea armonios între ele. În general, un uh, buget uh, în uh, Baden-Württemberg sau un stat precum Bulgaria este o unitate administrativă financiară, profesori, polițiști, oameni de știință. Cheltuielile de personal sunt cam până la 60%, dar la noi e vorba de un buget de investiții. Adică administrația, de fapt, va fi cam 7% de fapt. 2,8% din acestea e comisia, dar în 7% acestea intră comisia, parlamentul, căruia vrem să-i dăm noi posturi, de altfel, pentru că e o instituție aparte. Da, da, așa este, da, ba da, spune domnul comisar. Iar Consiliul, uh, Curtea de Conturi, școlile europene, cu 20.000 de copii în școlile europene și așa mai departe. Deci eu cred că putem să spunem că deja știm cam care e situația, suntem mulți colaboratori. De fapt, să știți însă că administrația orașului München are mai mulți funcționari decât Europa. <laughs> Deci am miniștri din landuri germane sau dintr-un stat mic din Europa care vin cu 10 oameni și la mine, lângă mine, am un, un colaborator. Deci vin, ei sunt 10 și eu sunt cu unul. De exemplu, în landul Baden-Württemberg, în Germania, sau Austria, care nu e... Da, îmi pare rău, dar și Austria vine cu mulți oameni, ce să vă zic. Da, așa este, din Salzburg, din Innsbruck, la Viena, frumos, nu zic. Și sunt mulți miniștri în toate țările acestea. 10 guverne, ori 8, 80 de miniștri deja la nu știu câte mii de locuitori, avem un ministru la cât locuitor? Un ministru la un locuitor, probabil. Uh, în orice caz, gluma la o parte, avem motive să spunem că totuși știm că contribuabilul așteaptă ceva de la noi și încercăm să fim la așteptări. Am redus deja cu 5%, știți, cheltuielile de personal în instituții. Um, salariile da și nu, ce să zic pentru că avem în 2 ani deja de îngheț în spate, s-a încetinit cariera, progresul în carieră se progresează mult mai greu acum dar văd că din unele state membre nu mai se trimit uh, funcționari. Au o problemă, avem o problemă, de exemplu, cu balanța geografică. Suedia, Germania, Danemarca. Dacă sunteți director uh, în guvernul din München și partenerul noastră e consilier fiscal, să zicem, sau uh, este șeful unei filiale de bancă, au doi copii, sau, de exemplu, nu vor să se mute la Luxemburg, nu merită deci dacă ne gândim acum să recrutăm din aceste țări, e dificil. Dacă nu ne gândim să schimbăm ceva, vom avea o problemă. În administrația Europei vom avea bulgari care doresc să progreseze, vom avea sicilieni, vom avea și apoi, din păcate, nu vom nu vom mai avea o parte, cealaltă parte a Europei și nu vom mai avea cunoașterea despre celelalte părți ale Europei. Trebuie să avem grijă să nu ne dăm cu stângul în dreptul, pentru că nu o să mai putem să mai recrutăm din unele țări în curând pe nimeni. M-ați întrebat de ce RALul. Două motive principale. Cadrul uh, financiar actual a fost adoptat prea târziu în uh, decembrie 2013 a fost uh, clar că în sectorul coeziune, de exemplu, va trebui să facem acordurile de parteneriat. Comisia negociază cu ministrii mediului, cu ministrii pentru afaceri sociale, cu ministrii pentru infrastructură, cu ministrii de economie. Durează un an. Acordurile trebuie după aceea să treacă prin Parlamentul local, pentru că e vorba de cofinanțare, deci au nevoie de acord. Și noi atunci avem o, un ambuteiaj de programe și încep să curgă de-abia din 2015 din vară. Abia în 2017 am ajuns la viteza de croazieră cu multe dintre ele. Și, deci avem regula N plus 3 și aceasta dă ocazia tuturor autorităților să dea facturile mult timp după investiție. Și noi vrem de aceea ca prin propunerea noastră să ne aducă înapoi la N plus 2 și suntem foarte încăpățânați cu această dorință, să știți. Vrem ca până la sfârșitul anului, pe 1 a 1 să avem deja un flux de aprobări, de fonduri și care să poată să permită deja o punere în aplicare în multe din aceste proiecte. În câteva zile vom preda Comisiei pentru Bugete raportul RAL Așa o facem de trei ori pe an, așa se întâmplă, în câteva săptămâni e momentul când trebuie să le înaintăm acest raport. Acum ați întrebat și despre rata de eroare. Suntem în contact cu Curtea de Conturi pentru ca să putem găsi o definiție comună. Avem nevoie, de fapt, de două definiții. Avem nevoie de cea provizorie și de cea definitivă. Cea provizorie spune unde am greșit noi. Ei vor să știe unde ne-am supraestimat, unde am greșit, unde am greșit la calcule, unde am verificat prost anumite solicitări sau unde am constatat fraudă, corupție, unde am descoperit-o. Aceasta este prima rată de eroare, care poate să conțină erori de la comisie sau erori de la statul membru, sau amândouă. Apoi, la contribuabil e mai interesantă însă rata de eroare finală, pentru că Până la urmă, aceasta este cea care îi se impune cetățeanului și deci mie mi se pare că la rata de eroare ar trebui să lăsăm lucrurile așa, dar trebuie să explicăm ce reprezintă ea. Dumneavoastră care faceți controlul bonitatea muncii noastre și apoi contribuabilul care trebuie să înțeleagă câți bani a pierdut el. Dacă verificăm, răspundem la întrebarea când trebuie să avem un buget rectificativ, atunci trebuie să vedem, atunci când ne gândim câte fonduri sunt necesare, de exemplu la politica de coeziune, acolo depindem de statele membre. Ele ne indică, um, de exemplu, necesitatea unor fonduri pe 2019, care este estimarea. Și în anul acela se ia această informație de la statul membru și se încearcă corespunderea cu această cerință. În anii dinainte, multe state membre au uh, indicat mijloace mai mari, dar programele sunt de multe ori uh, se împiedică în uh, licitații, în felul în care sunt puse în aplicare și deci nu au fost necesare toate aceste fonduri. Și deci cu un buget rectificativ anul acesta, probabil uh, vom avea uh, într-adevăr o situație diferită. Ce se întâmplă cu Brexitul fără acord? Pentru că în fiecare zi ne punem și această întrebare. Suntem într-adevăr fascinați, este cuvântul la toate declarațiile lui Boris Johnson și suntem bucuroși că în uh, Parlament se poate reacționa datorită Curții Supreme acum. Dacă nu se poate, nu știu, nu știu ce se va întâmpla, dar dacă se ajunge la sfârșitul lui octombrie la o ieșire fără acord și guvernul își pune în aplicare ce a propus și ce a anunțat, că nu va mai plăti nimic, atunci, de la 1 noiembrie, toți studenții Erasmus trebuie să se întoarcă, toți britanicii vor trebui trimiși înapoi la pachet în uh, Marea Britanie și, deci, cercetătorii britanici, ies de la Oxford, Cambridge, de peste tot, de la Londra, ies din toate proiectele pentru că trebuie să ajungem la un, măcar la un acord de tranziție. Pentru bugetul 2019 nu mai putem face mare lucru, știm exact. Cam un miliard ne vor lipsi. Știm sigur, aceasta e, e clar, se poate deja calcula, nu va fi nevoie de un buget ulterior. Dar bugetul, proiectul de buget e pe masa dumneavoastră, trialogul e în curs, negocierile sunt în curs concilierea începe pe 30 octombrie și uh, dacă se iese fără acord, atunci aceasta e o bază de discuție pentru proiectul 2020 care a căzut. Pentru că ne vor lipsi 12 milioane de euro net. Iar la nivel european, aceea este singura, acest singurul nivel în care, față de comune, avem un statut aparte. Și deci, va trebui imediat să încheiem, să, să umplem acest gol, pentru că nu avem altă soluție ca la celelalte bugete. De aceasta dumneavoastră veți decide. Eu voi fi în contact direct cu cei care sunt uh, responsabili de bugete, de control bugetar. Pentru uh, următoarea, următorul deceniu, Brexitul clar va avea un impact. Și eu am propus așa, jumătate prin economii. Jumătate din economii, jumătate prin uh, contribuții mai mari ce vom putea accepta pe următorul deceniu nu pot să știu în 2020, va depinde de tot ce vor face statele membre, dar probabil că pe 15-18 octombrie voi vorbi la Colegiul Comisarilor, cel târziu după mm, Consiliu, pentru a propune un buget rectificativ pe care să vi-l pot transmite înainte de conciliere, așa încât 5 mm, miliarde de venit să fie cerute în plus, și, de asemenea, reduceri de 5 miliarde. O să fac propuneri și pentru ca să, să fie reduceri. Nu știu exact cum o să putem ce vom putea face, pentru că nu putem reduce de peste tot, pentru că plățile pentru anul viitor se bazează pe uh, performanțele de anul acesta, pe angajamentele de anul acesta. Și aș vrea să facem o reducere a daunelor cât se poate, dar va veni rândul Parlamentului să mai încerce să mai, uh, mai atenueze aceste consecințe pe la jumătatea lui octombrie când voi veni eu cu acest raport la dumneavoastră. Veți juca un rol important. Și în final, la tema reducerile de personal. Avem o problemă din ce în ce mai mare care se cheamă Luxemburg. Avem, de exemplu, obligație prin tratat câți angajați trebuie să avem la Luxemburg. Acolo costurile de viață sunt foarte mari, cu 10% mai mare chiria peste tot acolo și va trebui să avem, să găsim o soluție, pentru că este vorba de un sediu uh, al Parlamentului care să devină mai atractiv pentru oamenii cu familii, de exemplu, pentru că va trebui să rămânem la acest minim din tratat. Vă mulțumesc mult pentru întrebările pe care mi le-ați adresat, dar mulțumesc și pentru confirmarea cooperării bune. Dar să știți că mai vin de două ori, nu scăpați de mine chiar așa de repede. Mai vin pe 8, pe 10, când domnul Lene va face raportul, vin la Strasbourg și dacă nu acceptați candidații, mai vin o dată și după Crăciun. Wir freuen uns wenn du bei uns bist. Noi ne bucurăm când ești la noi. A, despre vicepreședinți. Aici e vorba de două proceduri. A doua procedură e încă în curs. Prima decizie e luată și vom ține cont de ea complet. IMG. Iar uh, pot să vă spun că vă țin la curent față de acest uh, subiect când vom avea cifrele necesare care sunt importante și pentru contabilitatea noastră și pentru raportul pe care vi-l vom uh, adresa dumneavoastră și vom urma uh, sentința și vom fi în continuare un partener fer față de dumneavoastră. Mulțumesc! Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für den Dossier. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ne-ați dat o privire de ansamblu foarte extinsă pe diferite subiecte care ne interesează. Ca răspuns uh, în legătură cu rata de eroare, eu sunt de acord că sunt uh, două rate, dacă sunt uh, date de două instituții, sigur că da, e mai simplu. Dacă Curtea de Conturi are două și Comisia are două, atunci este într-adevăr justificat ca problemele și dificultățile să nu fie identificate numai la Comisie, ci și, bineînțeles, la statele membre în cursul procedurii. Există, clar, mai multe uh, posibilități de fraudare pe drum și, deci, pe de altă parte, Trebuie să știm uh, ce trebuie să redeschidem. E, e jocul de așoarecele și pisica sau cum vreți să-i numiți, ariciu și iepurele, pentru că de fiecare dată e nevoie de o nouă analiză și e bine să avem ambele erori la dispoziție și cele de la comisie și celelalte. Ceea ce m-a frapat în ce ne-ați răspuns la auditul intern o să mai pun o întrebare la domnul director general după aceea. În raportul anual de activitate sunt 13 tipuri de rate de, de marjă de eroare sau rate a erorii și știu că programele sunt foarte diferite și că mm, e greu, dar totuși să știți că pentru noi e greu să înțelegem, pentru că e foarte complicat până la urmă care, să identifici care sunt programele și ar fi poate bine să avem un model de bază pe care să-l putem aplica uniform, să ne fie și nouă mai ușor. Colegii care mai au întrebări, mai sunt colegi care au întrebări? Nu este cazul, așa că vreau să-l rog pe domnul director general să mai rămâne cu noi, pe domnul comisar le liberăm acum și cred că are de, de a face multe cu bugetul, nu vreau să-l mai rețin că sigur are treabă. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Um, wir haben ja, äh, sehr geehrter Generaldirektor, vielleicht darf ich Ihnen erst... Stimate domnule director äh, general, zunächst einmal am Anfang die Möglichkeit geben, dass Sie zunächst einmal Ihre Ausführungen. Vreau să vă dau dumneavoastră posibilitatea să vă faceți prezentarea și să vă punem întrebările după aceea. Domnule Kraft, sunteți la rând. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În fiecare an, Comisia Europeană, în contextul procedurii de descărcare, prezintă raportul anual în ceea ce privește auditarea finanțelor și recomandările și acțiunile luate, întreprinse pentru a implementa. Această parte a raportului reprezintă o dovadă suplimentară de angaja- față de angajamentul Comisiei față de transparență și simț de răspundere, pentru că demonstrează în mod deschis și transparent care sunt neajunsurile sistemului în serviciile de auditare ce au fost uh, identificate. Și raportul demonstrează de asemenea că Comisia Europeană, de asemenea, ia o serie întreagă de măsuri pentru a rezolva aceste neajunsuri. Și este deosebit de important să avem informații detaliate în uh, documentul de lucru, partea întâi a uh, uh, staffului comisiei, care este utilizat pentru auditare. După cum puteți vedea, în uh, tabelele care au fost introduse, uh, au, vedeți clar care au, luat, care au fost măsurile ce au fost luate după finalizare pentru anii 2017-2018. Înainte să vă ofer informații referitoare la rezultate și impactul auditorilor, aș vrea să vă prezint o privire de ansamblu a implementării uh, acțiunilor din planul de audit pentru 2018 din 31 ianuarie 2018, 100% din uh, angajamentele de plăți au fost implementate. În total avem 165 de alocări, din care 48 sunt auditări, 52 uh, sunt follow-up pentru implementări și recomandări, două revizuiri parțiale și două angajamente pentru consultanță. În 2018 am emis 233 de recomandări. Și așa cum a spus domnul comisar Oettinger, 100% dintre aceste recomandări au fost acceptate și toate auditările au dus la redactarea unor planuri de acțiune care au fost supuse uh, examinării și au fost declarate acceptabile. În general, să știți că durează până când se implementează planurile de acțiune. De aceea, nu e foarte logic să ne concentrăm doar pe implementarea acelora care au fost acceptate în 2018. În consecință vreau să vă prezint un punct de vedere mai amplu referitor la follow-up pe baza la 198 de recomandări care au fost emise între 2014 până în 2018. 1372 au fost implementate, ceea ce reprezintă 81%. 366 în continuare sunt în desfășurare, ceea ce reprezintă 19% și um, 5,3% erau depășite. Din aceste recomandări importante, doar 2,9% din numărul total au fost considerate de critice și deosebit de importante ceea ce înseamnă că au existat întârzieri de peste șase luni de zile comparativ cu termenele inițial prevăzute pentru implementare. În partea a doua din documentul de lucru al Comisiei um, există informații detaliate în ceea ce privește follow-up-ul uh, angajamentelor. Per total se consideră că situația referitoare la implementarea recomandărilor de auditare sunt, este satisfăcătoare comparativ cu anii precedenți. Cu toate acestea, trebuie să se acorde atenție atenție unor 18 recomandări deosebit de importante care pot fi găsite în partea a treia din uh, documentul de lucru al Comisiei. Și acum dați-mi voie să ajung și la concluzii, plecând de la auditările realizate pentru 2018 și aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte din munca de auditare internă în acest domeniu. Mai întâi, concluziile referitoare la performanță și apoi avizul referitor la gestiunea financiară. Am să încep cu concluziile referitoare la performanță. În ceea ce privește acest aspect, plecând de la regulamentul financiar și de la cartă, eu și echipa de auditare împreună cu uh, serviciile comisiei am identificat diferite zone în care loc și de mai bine. Ne-am concentrat pe Uh, zone importante în 2018, cum ar fi sinergiile, eficiențele combinate, procesele de guvernanță, de gestiune, precum și aspectele de performanță în implementarea bugetului prin proceduri administrative realizate de către uh, personalul comisiei, fie prin gestiune directă sau uh, comună. Raportul concluzionează că pot fi îmbunătățite multe lucruri în anumite domenii, dar că există multe puncte forte de asemenea. Aspectele evocate în uh, planurile de acțiuni aferente sunt uh, și implementate. Acestea definesc ca și răspuns a sistemului de auditare, uh, au primit calificativul satisfăcător partea a treia din documentul de lucru al Comisiei prim, uh, prezintă aceste detalii. Și acum aș dori să mă refer la avizul referitor la gestionarea financiară. În ceea ce privește acest aspect, aș dori să vă amintesc faptul că Deja am avut un aviz din a, pe acest subiect uh, care se bazează pe criteriul de conformitate extrem de cuprinzător Uh, utilizată în uh, auditări și ține seama de asemenea și de alte surse de informații, cum ar fi, spre exemplu, raportul Curții Europene de Conturi. Uh, auditarea internă în Comisia Europeană desfășurată în 2018 a ajuns la concluzia că, per total, sistemul intern de control la Comisie funcționează. Deși mai sunt domenii în care au fost identificate lipsuri, neajunsuri. De aceea, din nou, avem un aviz pozitiv având în vedere rezervele, ceea ce e un progres, având în vedere rezervele care au fost uh, um, formulate în uh, uh, raportul anual precedent. Și în acest context a ținut seama de efectele combinate ale sumelor uh, cu uh, grad de risc și de capacitatea de a utiliza un sistem de control eficient care să demonstreze că, în că bugetul european este pe, um, în mod corespunzător proteja. Și de altfel, domnul comisar Oettinger s-a referit la acest lucru. Nu pot să spun acum că totul e perfect. Eu știu, înțeleg, îmi dau seama că sunt uh, neajunsuri și că e loc și de mai bine, însă, per total, sistemele noastre funcționează și dau roade. Comisia a identificat anumite neajunsuri și le-a și rezolvat. Cu toate acestea, există totuși un aspect care trebuie să fie evocat și care a fost identificat și uh, în anii precedenți, așa numita uh, fază pe metodă. Când vine vorba de implementarea fondurilor europene, o atenție deosebită trebuie să fie acordată pe uh, implementarea care se face de către organismele intermediare, adică în, de către organismele internaționale, organisme în țări terțe, diferite uh, alte organisme centralizate, descentralizate și uh, acestea trebuie să-și îndeplinească răspunderile ce le revin. Iar pentru asta Comisia Europeană trebuie să supravegheze implementarea programelor și să vină cu ghid îndrumător și în, uh, uh, linii directoare atunci când e nevoie, din direcțiile generale, se asigură că există o supraveghere eficientă, există monitorizare și sistem de raportare pentru a ne asigura că aceste entități care primesc competențe delegate își îndeplinesc așa cum trebuie răspunderile și protejează bugetul european. Plecând de la auditările care au fost realizate de serviciile noastre și plecând și de, la, de, și a, de către alți actori, asta demonstrează uh, că și Comisia se angajează să-și consolideze sistemul de monitorizare și supraveghere. Și în acest context, dați-mi voie să subliniez că concluziile auditorilor noastre sunt tratate la nivelul cel mai înalt în Comisia Europeană în uh, Comitetul de Progres pentru Auditare, care are un rol de consiliere deosebit de important direct pe lângă comisari. E vorba de șase comisari și trei membri externi care fac parte din acest comitet și se acord o atenție deosebită calității auditărilor și implementării la timp a acestor recomandări de către direcțiile generale. Și acum, în concluzie, dați-mi voie să vă spun că atât serviciile de auditare internă, cât și Comitetul de Progres ne oferă un input important față de munca Comisiei pentru a ne asigura că sistemele noastre funcționează și că au fost uh, identificate neajunsuri și ca acestea la timp și în mod eficient sunt rezolvate. Așa cum se ilustrează în detaliu în raportul acesta anual, există puncte forte în multe domenii și se iau măsuri de către Comisia în toate domeniile, acolo unde s-au identificat neajunsuri. Acum pot să vă spun cu mândrie că în ultimii ani sistemul nostru a funcționat foarte bine și sunt încrezător că uh, elementele pe care vi le punem la dispoziție referitor la sistemele de auditare internă, de implementare, de supraveghere a planurilor de acțiune, precum și uh, atenția pe care o acordăm acestor subiecte, uh, demonstrează acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. General director, für Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Vă mulțumesc pentru această intervenție extrem de precisă și aș dori să dau cuvântul raportorilor pentru a pune întrebări. Știm că există și proiecte așa zise hibride. Poate n-am eu experiența suficientă în domeniu, însă nu cred că sunt singura care își pune întrebarea ce sunt acestea. Puteți să-mi spuneți în două vorbe așa cam ce înseamnă un proiect hibrid? Pentru că eu, sincer, încă n-am reușit să mă dumiresc. În al doilea rând. În ceea ce privește auditarea internă. Aș dori să știu care sunt cauzele principale care duc la erori sau, eu știu, la fraudă sau, eu știu, la anumite infracțiuni. Care sunt cauzele cele mai des întâlnite? Ni s-a spus că există anumite exigențe administrative de așa natură încât, de multe ori, cei care solicită finanțare europeană nici nu se mai descurcă în hățiș. Nu înțeleg foarte bine până la urmă urmei ce au de făcut. Uh, de multe ori trebuie să vă uh, apeleze la consultanța externă, la specialiști care să-i sfătuiască. Așa că eu aș dori să știu în procedurile administrative care sunt cauzele care contribuie cel mai mult la uh, erori. Și apoi, ce anume putem face tocmai pentru a lupta împotriva fraudei. Uh, fraudă care poate avea diferite forme, conflict de interese, spălare de bani, uh, uh, îmbogățire personală și așa mai departe. Direcțiile generale Emplă, Mare și Regio au 13 rate de oroare diferite și asta ne complică nouă uh, viața de zi cu zi. E foarte greu să pricepem exact care, ce înseamnă o eroare și ce este și ce nu este o eroare în astfel de condiții. Um, noch letzte Frage und issue regards the follow-up of pending cases in Apoi ne-ar interesa și cazurile pe rol la OLAF și ce fac uh, serviciile competente pentru a redresa situația și pentru a proteja interesele financiare DigiBagi, Regi, Regio, serviciului Serviciul intern de auditare a identificat două elemente cu privire la conștientizare și la aplicarea EDS în practică. Ich gehe vielleicht, äh, sind die keine Fragen. Nu, nu știu, Olivier, îți dau ție cuvântul pentru că ești și de cred că n-au întrebări. Vă rog. De... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Două lucruri de spus. Întâi de toate țin să salut uh, activitatea Serviciului de Audit Intern al Comisiei. E vorba de o activitate uriașă, colosală chiar numărul auditurilor programate și realizate, al măsurilor de corecție, a urmăririi acestor uh, corecții, reprezintă un volum unia, uriaș și care a dus la rezolvarea multora dintre probleme mm, de multe ori înainte să se externalizeze dincolo de comisie aceste probleme. Vreau să spun apoi că Întâi de toate e vorba de dispozitivul de guvernanță instituțională și de funcționare, care din păcate încă prezintă o serie de puncte slabe și aș vrea să știu ce părere are domnul director în privința modului în care Comisia a dorit și a îmbunătățit aceste dispozitive de guvernanță. Mai am încă o întrebare. E vorba despre OLAF unde ajung fel și fel de informații foarte sensibile în sistemele informatice. În serviciul de audit intern se recunoaște că OLAF um, aplică o serie de bune practici pentru a reduce riscurile legate de securitatea cibernetică. Se știe că totuși trebuie îmbunătățit sistemul de gestionare al conținutului, e practic vorba de cheia de boltă a activității OLAF în acest sens. Cum vedeți dumneavoastră luarea în calcul a acestei eh, noțiuni de securitate cibernetică în cadrul OLAF? Ați avea sugestii suplimentare pe lângă ceea ce OLAF deja a pus în aplicare? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai sunt întrebări din partea colegilor? Nu este cazul în momentul de față. Petri! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, ezitam dacă să iau cuvântul, dar uh, o să o fac totuși, uh, mă, adresându-mă distinsului domn director general Kraft. E vorba de banii pe care îi vântură comisia și de gestionarea comună care de fapt e în mâinile comisiei aproape 100%. Cuiva care privește din afară ce facem noi aici, pentru astfel de persoană e foarte greu să înțeleagă cum Dumnezeu Comisia chiar poate să controleze și să monitorizeze bună cheltuială a fondurilor în conformitate cu toate regulile. Pentru că pe baza datelor care provin din partea statelor membre și uh, a căror transparență e totuși destul de îndoielnică, pentru că nu întotdeauna 1 plus 1 fac 2 aici, dar totuși, din punct de vedere al contribuabilului, aceste informații pe care le primiți de la statul, statele membre și care nu întotdeauna sunt foarte de încredere, aceste informații, ce se întâmplă? Pentru că, de fapt, pe toată această chestiune a Um, cheltuielii în func- cheltuirii în funcție de reguli e așa, învăluită într-o ceață foarte opacă. De- și întrebarea mea este, cu toate că nu e prima oară că trebuie să răspundeți la această întrebare, dar aș vrea să vă aud spunându-ne ce s-ar putea face în această privință. Nun darf ich Herrn Generaldirektor um seine Antwort bitten. Domnule director general, aveți cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu întrebările pe care mi le-ați adresat dumneavoastră. Din păcate, trebuie să vă mărturisesc că nici eu nu prea știu ce să vă răspund la această întrebare, pentru că nici eu nu prea știu ce e cu aceste proiecte hibrid. Nici asistentul meu nu prea știe, dar vă promit că o să mă interesez și o să vă informez. Deci, mea culpa, asta e, nu am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dar cine știe, poate că nu suntem noi doi singurii care să nu cunoască ce este cu aceste proiecte hibrid. Ați întrebat apoi care, unde e riscul cel mai mare și cum poate fi gestionat riscul legat de rata de eroare. Trebuie să spun că sunt întru totul de acord cu Curtea de Conturi în această privință. Ei spun ceea ce spunem și noi de ani de zile, și anume, ă, sursa erorilor ă, este de cele mai multe ori ă, hățișul regulilor, mult prea complicate. Și Uh, e vorba de regulile de eligibilitate, în primul rând, care sunt foarte complicate. Apoi, rate de eroare și în alte domenii, în care plățile sunt legate de niște condiții extrem de clare, care sunt ușor de controlat. Și, de fapt, de aici uh, mm, reiese că o parte din buget e bine gestionată, cu o rată de eroare sub 2% și altă parte din buget are mari probleme și se ia la trântă cu o rată de eroare mult prea mare. Din punctul meu de vedere, simplificarea e soluția. Eu cred că ne aflăm în, în momentul de față într-un moment foarte prielnic. Noul cadru pentru următoarea perioadă multianuală va fi finalizat în următoarele luni. Și asta mai ales de către Parlamentul European. Deci eu fac un apel în, rândul, în numele tuturor colegilor de la comisie. Ajutați-ne să simplificăm cât mai mult cu putință regulile, pentru că așa vom ușura și viața beneficiarilor. Aceștia vor putea să le respecte mai ușor și apoi noi și toți ceilalți implicați în sistem vor putea controla mult mai bine bună aplicare. Oricum, Olaf a făcut foarte multe până acum, împreună cu partenerii lor. Avem o strategie antifraudă, precum bine știți. Noul director general al Olaf, uh, tocmai că va făcut o comunicare în acest sens și v-a explicat ce s-a făcut până acum și ce va mai fi făcut. Oricum, cred că suntem clar pe drumul cel bun. Numărul uh, fraudelor sau, mă rog, um, potențialor cauze de fraudă auditate de Curtea de Conturi și de noi e destul de redus. Oricum, și un singur caz și e deja prea mult, clar. Dar în niciun caz nu trecem cu vederea riscul. Încercăm însă să aducem nivelul la un, un nivel acceptabil. În ceea ce privește întrebările privitoare la diferitele tipuri de eroare și diferitele terminologii, Digimare, Ample și Regio, dar nu sunt singurele, ei bine, eu cred că explicația este că vor să pună la dispoziția tuturor părților implicate cele mai bune informații în privința ce se întâmplă într-un anumit sistem. Da, câteodată mai puțin înseamnă mai mult. Deci dacă ne-am concentrat pe esențial, atunci poate și înțelegerea și activitatea atât a Comisiei cât și a Curții de Conturi ar avea de câștigat. Noi, la serviciul nostru, ne concentrăm pe două elemente, despre care și domnul comisar Oettinger a vorbit. Rata de eroare în plăți, deci ce se identifică odată ce am autorizat o plată și apoi rata de eroare la închidere. Oricum, dacă serviciile noastre au lucrat și am impus corecții financiare și recuperări și tot rămân nereguli, atunci începe altceva. Dar lucrăm în ambele cazuri pe estimări, pentru că în multe domenii ne bazăm pe datele furnizate de statele membre și baze, uh, pe fonduri structurale, spre exemplu, în agricultură, aceste baze, aceste date sunt comparabile, sunt comparabile cu Curtea de Conturi. Se bazează pe statistici și pe extrapolarea problemelor identificate la nivelul întregii populații. Dar problema de unde pornește, și aici vă răspund dumneavoastră, domnule Sarvama, atunci când ă, statele membre nu ne pun la dispoziție informații bune, fie pentru că eșantioanele de date nu sunt corecte, fie pentru că nu au extrapolat cum trebuia. E bine, atunci Comisia începe să încerce să estimeze rata de eroare realistă. Deci un indicator, înlocuim un indicator statistic cu un indicator bazat pe o judecată profesională. Deci, practic, luăm toate elementele în calcul pentru a ajunge la suma estimată. Nu e o abordare mecanică, e clar. Repet, implică o judecată profesională. În ceea ce privește cooperarea și întrebarea privind EDIS, da, noi am identificat o serie de probleme legate în principal de cunoștințele colegilor în ceea ce privește regulile și modul de a le aplica. S-a recomandat să se organizeze noi cursuri de formare pentru îmbunătățirea sistemului și asta este în curs acum. În ceea ce privește complimentele adresate, țin să vă mulțumesc foarte mult, mai ales atunci când a spus le travail colosal, munca colosală pe care am făcut-o până acum. Sunt de acord cu dumneavoastră, da, am făcut o muncă uriașă, colosală, într-adevăr, până în momentul de față, dar dumneavoastră ați spus o întrebare în privința guvernanței și aici trebuie să mărturisesc că în ceea ce privește raportul de follow-up a raportului special al Curții de Conturi de acum 2-3 ani, ei bine, noi am, la nivel comisie am făcut o, un audit și am formulat o serie de recomandări pentru îmbunătățirea guvernanței. Spre exemplu, în ceea ce privește Comisia de Progres al Controlelor sau de Analiză de Risc. Și Stimate domnule eurodeputat, trebuie să vă spun că toate recomandările au fost pusă în aplicare printr-un plan de acțiune. Plan de acțiune care s-a încheiat abia acum câteva săptămâni. Deci, clar, am avut efect. În ceea ce privește guvernanța în domeniul IT, și aici s-au făcut programe enorme. Suntem pe drumul cel bun, nu am făcut tot ceea ce se putea până acum, dar constatările auditurilor și controlelor sunt clar luate în calcul. În ceea ce privește întrebarea domnului Sarvama în privința modului în care se controlează banii, banii care intră prin sistemul nostru și cum ne asigurăm noi că fiecare joacă după reguli și că e eficient și așa mai departe. Păi Asta au de-a face cu uh, ceea ce spuneam în privința metodei și faptul că tot subliniam importanța acestora. Noi delegăm sarcini. E vorba și de cogestionare. Nu punem în aplicare în mod direct întotdeauna. Deci trebuie să punem în aplicare uh, mecanisme de control sănătoase și de încredere care să asigure că dacă apare o problemă, întreprindem acțiuni și că dacă la final tot nu funcționează cum trebuie sistemul și încă mai are puncte slabe, atunci intervenim și impunem corecții financiare. Vă pot spune, sunt încântat de altfel să vă pot spun, uh, sunt invitat la o, să fac o prezentare la Zagreb săptămâna viitoare cu toți uh, omologii din regiune pentru a discuta în privința punerii în aplicare a bugetului în domeniul coeziunii. Ideea este să discutăm împreună în privința ce se poate face pentru a îmbunătăți sistemul. Cât se așează domnul secretar general, aș vrea totuși să pun degetul pe ceva. Întrebarea mea are de-a face cu ceva pe care nici eu și nici dumneavoastră de fapt nu prea îl cunoașteți. Și anume, nu știți dacă în statul membru X datele au fost traficate, să spun, cu bună știință sau fără știință, dacă au fost puse în altă categorie de unde ar fi, decât unde și aveau locul. Dacă aceste informații greșite atunci când ajung la dumneavoastră, poate nici măcar nu știți că sunt greșite informațiile respective. Ori asta mi se pare cea mai mare problemă. Și spuneam că mă nedumerește și mă lasă cu gura căscată problema asta an de an. Eu în atâția ani nu am reușit să ajung la un răspuns, poate nici dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, o să mai completez eu, pentru că câteodată ne învârtim în cerc. Nu cred că e nevoie să vă spun de ce ne învârtim în cerc. Unele rate ale erorii nu se mișcă la fel de consecvent cum am vrea noi urmează corecturile, tot în regulă, dar în final banii nu mai sunt cheltuiți pentru scopul pe care îi prevăzusem și deci sunt luați înapoi de către statele membre, pentru că dacă e vorba de sancțiuni, atunci statele membre sunt cele care le uh, încasează. Eu vreau să vă întreb dacă într-un CFM viitor, vă pun o întrebare așa de avocatul diavolului, dar avem uh, anvelopele financiare naționale. Dacă constatăm acolo că rata erorii în anumite domenii pe care trebuie să le definim este peste 3-4%. N-ar fi oare mai bine să avem personal calificat care să se activeze prin intermediul Uniunii Europene, să alocăm mai mulți oameni acolo, pentru că am avea mai multe șanse ca solicitanții să ajungă la obiectiv și să ne atingem și obiectivele de conținut, decât să tot înjurăm timp de 5 ani că nu merge bine și că lucrurile sunt strâmbe. Vă întreb așa mai obraznic un pic dacă n-ar fi mai bine. Da, mulțumesc, doamnă președinte, pentru această întrebare suplimentară și mulțumesc domnului Zavama pentru întrebarea suplimentară. Sistemele pe care le implementează Comisia se bazează pe controlul datelor din partea statelor membre pentru a vedea dacă acestea sunt corecte sau nu. Dacă nu sunt corecte, vor trebui luate măsuri. Iar prin intermediul multianualității, deci nu se poate într-un singur an, dar pe parcursul a mai multor ani se ajunge la un rezultat bun. Știu că suntem sub presiunea timpului, de aceea, doamna președinte Holmeier, vă rog, haideți să ne uităm la raportul anual de management și performanță. Avem un capitol despre protecția bugetului Uniunii. Vedem acolo o bună explicitare a corecturilor financiare pe stat membru acolo unde se vorba de partajarea gestiunii fondurilor. Și apoi avem acolo sume absolute și contribuții. Aveți acolo un indicator foarte interesant în ceea ce privește riscul. Iar dumneavoastră, ca politician, aveți după aceea posibilitatea să vă gândiți și la măsuri și să ne rugați pe noi, de exemplu, să verificăm dacă cu măsurile pe care dumneavoastră le-ați propus se pot face îmbunătățiri. Eu cred însă că domnul comisar a numit numărul de programe existente. Nu este realist să ne gândim că uh, funcționarii europeni ar putea să înlocuiască funcționarii naționali pentru a avea o mai bună gestiune a fondurilor. Și vreau să revin acum la domnul Sarvama. Cred că nu avem alte alternativă decât să avem o bună, sănătoasă gestiune de, și monitorizare, un audit bun, pentru ca să ne asigurăm că statele membre sunt uh, prezente cu rezultate așa cum ar trebui, nu numai în ceea ce privește uh, nereglementa- lucrurile care nu sunt reglementare, dar și în ceea ce privește ceea ce contribuie statul. E foarte important să știm în ambele domenii dacă statele membre nu respectă regulile și dacă fie uh, Curtea de Conturi sau noi identificăm lucruri pe care ei nu le-au identificat, în care, de exemplu, statele membre au pretins că ele prezintă informații corecte, dar de fapt sunt false, trebuie să se teamă de corecțiuni financiare și atunci aceasta poate să aibă un efect preventiv care poate fi folosit la implementarea programelor. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, o să revenim asupra subiectului. Nu cred că vrem să trimitem funcționari europeni, cred că mm, atunci nu am face față la câți funcționari am necesitat la atâtea proiecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Craf, și ne bucurăm să mai purtăm alte discuții cu dumneavoastră. Iar acum, Vreau să-l salut pe domnul secretar general al Parlamentului European, Klaus Fele, care a venit la noi în comisie pentru ca să putem avea un schimb de opinii cu dumnealui. Raportorul nostru pentru descărcarea de gestiune pentru 2017 pentru bugetul general al Uniunii Europene este Tamas Deutsch și aș vrea să-l rog foarte scurt la început să ia cuvântul sau vreți mai întâi să-i dau cuvântul domnului secretar general? Cum preferați? Cum dorește raportorul? Raporterul dorește să îi predea cuvântul domnului secretar general, așa că vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Câteva comentarii la început pe anumite evoluții despre subiecte care au interesat întotdeauna comisia dumneavoastră. E vorba de subiecte care sunt importante în schimburile de opinii din ultimele luni mai ales. În primul rând, am discutat foarte des despre munca de PR a Parlamentului, despre strategii, despre cheltuierile din campanie. Uh, și cred că putem să fim foarte mulțumiți că am avut o participare foarte mare la alegeri. Am avut 34 de milioane de europeni care au venit în plus la urne față de alegerile anterioare. 202 milioane de europeni au participat la alegerile europene. Am avut o creștere de două cifre în toate statele membre mari și o cifră care e extrem de bucurătoare și care se potrivește cu strategia noastră, participarea tinerilor la aceste alegeri, care întotdeauna a fost foarte proastă, 21% ultima dată, a crescut până la 40%, deci practic s-a dublat aproape participarea lor. Înseamnă că eforturile pe care le-am făcut în direcția tinerilor și-au dat roade, au dat roade și am văzut că societatea civilă este mult mai puternică acum, a participat la alegeri, la um, un meci de fotbal Bayern München în Germania înainte de alegerile europene, Bayern München a um, luminat tot stadionul deodată în albastru, ceea ce pentru ei care sunt totdeauna îmbrăcați cu roșu și alb este o mare uh, realizare, vă dați seama, numai pentru ca să-și arate solidaritatea cu Europa. Am avut uh, mulți cetățeni care s-au înscris uh, cu adresele de e-mail, 300 de mii care s-au înscris ca să participe la informații și cam, spotul nostru de campanie a fost uh, vizionat de 41 de milioane de unici. Deci, cred că am contribuit într-adevăr la această participare fantastică la alegerile europene. În legătură cu acest subiect, merită să menționăm și, de exemplu, alte realizări. În anul 2019 așteptăm uh, pentru uh, Casa Istoriei Europene cam 200.000 de vizitatori. În fiecare an vizitatorul a cres- numărul vizitatorilor a crescut, este pe locul 12 la atracțiile din Bruxelles. Deci înseamnă că și din punct de vedere al calității acest muzeu și-a dovedit necesitatea. Muzeul de la Helsinki, tot pentru istoria europeană, a avut 100.000 de locuitori din decembrie până acum și uh, chiar dacă este de vizitator, îmi cer scuze, uh, bineînțeles că în domeniul administrativ putem să mai raportăm că avem asistenți noi, avem 180.000 de contracte APA de acreditați, ceea ce înseamnă într-adevăr uh, destul de mult pentru serviciile aferente. Am încercat să fim flexibili cu două plăți pe lună pentru acești asistenți acreditați, pentru ca cei care să aibă un contract, care au avut un contract nou, să nu trebuiască să aștepte. Iar la asistenții locali suntem la peste 1200 uh, de contracte plus agenți de plată, iar uh, în discuțiile pe care le-am purtat cu, discuția, cu Comisia Cont, știți că dumneavoastră ați cerut foarte mult să ne ocupăm și de foștii APA, care n-au atins pragul de 10 ani pentru ca să poată beneficia de pensie. În afară de trei persoane, am reușit la toți ceilalți, deci cam 170 de persoane, să găsim soluții de contracte pe termen scurt, contracte flexibile sau preluări de alt tip pentru ca numai trei din cei 170 să nu-și fi găsit o soluție pentru pensie. Eu zic că este într-adevăr dincolo de așteptări. E foarte bine că mulți deputați au uh, dorit acest lucru și s-a putut realiza uh, acest lucru. Peste vară, de asemenea, tot la capitolul cheltuieli, am schimbat foarte mult uh, birourile la Strasbourg. Știți că avem acum un birou suplimentar pentru toți deputații, nu mai trebuie să împartă birourile cu asistenții ceea ce creează condiții de lucru mai bune pentru deputați. S-a putut obține ca de la administrație să aibă cu 400 de unități mai puțin, adică avem spații libere care au fost transformate în birouri, uh, de multe ori comisia, consiliul au trebuit să cedeze spații, dar noi am cerut spații de la toată lumea pentru ca, în fine, deputații să poată să aibă condiții de lucru cum trebuie la Strasbourg. Și și la Bruxelles avem pentru toate grupurile trei birouri pentru deputați și două pentru asistenți. La Bruxelles am avut și lucrări de renovare intensă. 2400 de module au fost renovate în pauza parlamentară de vară și vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor care au suportat aceste lucrări. Pentru colaboratori de multe ori a însemnat să nu fi avut vacanță de vară din cauza că au participat la această renovare. Avem și mobilier nou, am încercat să fim funcționali, nu să fim uh, luxurioși <laughs> la alegerea mobilei, dar cred că este totuși o îmbunătățire mare față de ceea ce aveam înainte. Iar din noiembrie vom putea să și individualizăm mobiliarul, uh, mobilierul în funcție de ce dorește deputatul. Nu toată lumea dorește să aibă la colțul de discuții și ședințe și biroul său. Unii doresc așa, unii altfel, deci fiecare va putea să-și spună nevoile și să încercăm să dăm curs uh, individualizat dorințelor, după ce vom face o, un catalog electronic în acest sens. Ați văzut că am încercat să creăm și anumite spații de discuții, chicinete, um, care să permită deputaților să lucreze mai ușor în birou. Un tem, o temă specială, desigur, este Brexitul. Brexitul ne-a preocupat foarte mult în domeniul administrativ. Avem reguli care, de obicei, uh, creează restricții la sfârșitul mandatului. Acum nu știm exact ce o să se întâmple cu deputații britanici, pentru că nu știm dacă se află la final de mandat sau nu. Trebuie să fim flexibili, însă va trebui să mai adaptăm pe parcurs. Și poate că va și sperăm noi pe 31 octombrie vom putea să reamenajăm poate lucrurile. Sperăm să fim flexibili pentru că și uh, acești deputați uh, își desfășoară mandatul într-o condiție foarte dificilă și trebuie să fim și noi flexibili la aplicarea regulilor pentru ei ca să poată lucra. Și o, un ultim cuvânt, nou podium, um, nou birou, îmi cer scuze, biroul este nou în mare parte. Pe 4 octombrie avem un congres și multe lucruri pe care le doriți dumneavoastră, le vom putea discuta la această reuniune extraordinară a biroului fie că vom vrea să discutăm despre programul de lucru, să înțelegem mai bine care sunt prioritățile acestui mandat sau să tratăm anumite puncte pe care nu le-am rezolvat în mandatul trecut, vom putea avea ocazia atunci să discutăm despre ele. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule secretar general, și acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului raportor Tamaș Doci. Toci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves főtitkár úr! Mulțumesc, doamna președinte. Domnule secretar general, vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru această prezentare. Uitați că a început, a venit toamna, a început noul mandat, dar uh, oricum, indiferent de ceea ce se întâmplă, în fiecare an, în Comisia noastră de Control Bugetar, trebuie să analizăm cum funcționează bugetul Parlamentului European. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați prezentat adinaori. Ședința noastră de astăzi este, dialogul nostru de astăzi trebuie să definească uh, aspectele care interesează comisia noastră specializată. E vorba de bugetul general și mai precis anul 2017 în cadrul acestui uh, buget uh, general. E vorba de descărcarea bugetară. S-a acordat de descărcarea, s-au formulat câteva recomandări și s-a cerut secretarului general să execute, să pună în aplicare aceste recomandări și să ne informeze despre implementarea lor. Cât de curând va trebui să analizăm și uh, uh munca depusă în 2018 și vom reîncepe exact aceeași procedură încă o dată. Acum, nu știu, uh, poate că o să avem câteva zeci de întrebări pe care o să vi le trimitem din nou, tocmai pentru noua procedură. De aceea, trebuie să cunoaștem foarte bine care sunt temele care corespund anului 2017 și care uh, sunt poate distincte de cele ce vor urma în 2018. Mie mi se pare că trebuie să selecționăm aici subiectele sau temele principale și să vedem exact ce corespunde anului 2017 și ce anume corespunde uh, anilor uh, ulterior, adică 2018. Deci să fim mai concreți. Sunt uh, puțini uh, deputați uh, absolut încântați uh, și, bun, noi știm foarte bine care sunt regulile de gestiune financiară, știm care sunt uh, constrângerile și știm care sunt și schimbările care au intervenit. Spre exemplu, agenția de uh, voiaj. Înainte era una, acum e una nouă. Uh, nu întotdeauna suntem încântați de felul în care această agenție funcționează. Eu cu deputații cu care am discutat și asistenții cu care am discutat, să știți că nu sunt foarte mulțumiți și deși nu numai că uh, au uh, crescut, uh, deci în general putem spune că prețurile nu prea au crescut, dar aici în Parlament de câte ori cumpărăm câte ceva, totul e mai scump. Uh, nu uitați că banii pe care trebuie să-i plătim pentru agenția de voiaj sunt bani publici. Și eu asta vă spun așa, din experiența mea personală. Uh, mi se pare că noi cheltuim uh, mai mult decât înainte. Iar întrebarea este următoarea. Aș vrea să știu, se face undeva un calcul comparativ? Deci felul în care funcționa agenția anterioară și felul în care funcționează cea actuală, ca să ne dăm seama de schimbări. O a doua întrebare, o temă, uh, aș spune așa, eternă, care tot revine. Am să încerc să fiu foarte practic. Eu sunt Eu vreau să vă spun că atunci când eram tânăr, am trăit în Ungaria și cred în libera concurență. Sincer vă spun. Mi se pare inacceptabil că acum un an și jumătate sau acum doi ani se știe cu un an și jumătate uh, înainte, în toate hotelurile din Strasburg, când anume, cum va arăta calendarul sesiunilor parlamentare pentru anul următor sau următorii doi ani și, dintr-o dată, ca prin miracol, crește prețul exact când se cunosc, uh, când se cunosc acele date. Cum se poate așa ceva? Eu aș vrea să se limpezească un pic aici lucrurile pentru că foarte mulți colaboratori uh, din Parlamentul European, dar nu numai, și din alte organizații uh, europene, vin acolo în, uh, în acele hoteluri și până la urmă finanțează cu bani publici. Deci, dacă un hotel costă 80 de euro în mod normal pe noapte și dintr-o dată devine prețul 140 de euro per noapte doar pentru că e sesiune parlamentară, nu știu dacă e chiar normal. Și, în final, trebuie să apărăm acest principiu de piață liberă, de liberă concurență. Acum, nu știu, se poate lua cumva vreo măsură oarecare, pentru că până la urmă vorbim de bani publici care se cheltuie așa pe hoteluri la Strasburg. Acum, Bun, să fie foarte clar, nu acuz pe nimeni de absolut nimic. Trebuie să avem grijă și noi acum la ce hoteluri mergem și să nu facem cheltuieli prea mari. Eu nu vreau să-i atac pe cei de la Strasburg, dar eu, de exemplu, de obicei stau la Kel, pentru că nu vreau să comentez aici prețurile de la Strasburg. <laughs> În Germania nu avem valul acesta de scumpiri deodată pe săptămâna de Strasburg. Da, mulțumesc, domnule Toici. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului secretar general. Mulțumesc. Raportorul a spus că vorbește de așa numitele teme evergreen, de teme care sunt valabile tot timpul. Da, agenția de voiaj. Agenția de voiaj este acum din nou Carlson Wagonly. Înainte a fost altă firmă, am mai avut experiențe cu Carson Vagoni CVT în trecut. În noua procedură de licitație sunt noi, uh, în nou contract, sunt noi obligații față de această agenție. Trebuie să fie deschiși la prânz, ceea ce nu era cazul înainte. Și în al doilea rând, uh, există un ticket tracking, deci o trasabilitate a tichetului care uh, ne permite fără hârtie să ne putem deconta biletele și un, și un sistem de contact 24 din 24. Totuși, la trecerea de la o agenție la alta, întotdeauna sunt probleme, în parte sunt angajații vechi, în parte sunt unii noi care trebuie să se adapteze la noile situații, chiar și când sunt angajații vechi care ne cunosc. Totuși, ei lucrează cu un sistem nou IT. Au făcut un training, imediat înainte de predarea contractului în decembrie, dar totuși se pare că sunt multe probleme care apar în practică. Și aici am avut mai multe nemulțumiri. Rata de plângeri care este contabilizată, adică la câte tranzacții, câte plângeri sunt, a rămas aceeași. 0,04% din tranzacții sunt uh, legate de o plângere. Față de prestatorul anterior de servicii, n-am avut senzația că s-a înrăutățit situația. Dincolo de aceasta avem o problemă pe care ați menționat-o și dumneavoastră și care crește. Într-adevăr, um, operatorii de zbor, de călătorii, nu trec tot timpul prin catalogul oficial al uh, agențiilor, ci fac publicitate direct. Îl scot pe intermediar din această poveste și practic pot să ofere mai ieftin voiajele respective. Noi considerăm că există de multe ori oferte care sunt mult mai avantajoase decât cele din agenție. Câteodată depinde de tipul de tichet sau de bilet, condițiile de anulare ale biletului care schimbă mult prețul biletului în funcție de deci, condițiile de stornare. Aceasta e o știință în sine, dar uh, mulți operatori mizează pe relația directă cu clientul pentru ca să își economisească taxele pe care le plătesc la agenția de voiaj și astfel se găsesc de multe ori pe internet oferte mult mai bune. Situația de la hotelurile din Strasburg, da. Oferta la Strasburg în ceea ce privește cantitatea a crescut. Ar trebui să plecăm de la premiza că aceasta ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra prețurilor, pentru că a crescut, din păcate, însă și cererea în același timp. Problema prețurilor pe săptămâna de Strasburg a rămas o problemă clară și uh, e clar că, în principiu, dacă cererea e mai mare și prețurile cresc, cel puțin atunci așa se întâmplă în săptămâna de Strasburg. Tema a fost discutată deja de multe ori cu autoritățile de la Strasburg, deja de mai mulți ani avem chiar întâlniri regulate între vicepreședinți cu uh, autoritățile locale, atât primarul din Strasburg, dar și autoritățile locale de la, din regiune și ei s-au obligat să facă un studiu de fezabilitate pentru ca să vadă dacă nu este posibil să facă un fel de cumpărare în, prin Parlamentul European a unor, unui contingent de hoteluri care să poată să fie după aceea date direct Parlamentului și deci să se reducă prețurile. Momentan nu avem însă rezultatul acestui studiu de fezabilitate, dar se fac eforturi în direcția aceasta. Bun. Acestea au fost primele două întrebări. Acum aș vrea să dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Grapini dorește să ia cuvântul din partea SCD. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau și eu să mulțumesc... So sorry, I speak in Romanian. Ok. Thank you. Vreau și eu să vă mulțumesc, domnule secretar general, și să salut prezența dumneavoastră aici. Mă bucur că astăzi la cont discutăm uh, despre lucrurile bune care s-au făcut. Eu sunt uh, la al doilea mandat, știu și ce lucruri bune ați rezolvat. De altfel, dumneavoastră ați și prezentat câteva dintre ele. Uh, Uh, colegul raportor uh, a mai clarificat din lucrurile pe care și eu vroiam să vi le pun, însă aș dori să uh, clarificăm câteva lucruri dacă puteți dumneavoastră prin răspuns sau pe parcursul, bineînțeles, a activității de descărcare de gestiune. În primul rând, nu pot să nu încep prin faptul că, să salut faptul că Secretariatul General a adoptat o componență mai echilibrată în funcție de gen. Eu sunt femeie și trebuie să salut acest lucru și sper să aveți în vedere mai departe dacă ne uităm pe evoluția echilibrului de gen este ceva mai bună și vă mulțumesc personal în numele colegilor din Parlamentul European vreau să uh, subliniez uh, pentru că ați vorbit de modernizare și birouri, uh, birourilor noastre dar nu ați atins modificarea unui, unui lucru foarte important pentru noi și anume site ul public al parlamentului. vreau să vă întreb dacă lucrați la o modernizare a acestui site pentru că eu cred că sunt de acord colegii avem nevoie de o modernizare a site-ului, am putea poate să îmbunătățim uh, planificarea voturilor la apeluri directe, adică dacă vă gândiți în perspectivă la o modernizare în acest sens. Sigur, um, ați uh, simplificat procedurile de recrutare dar uh, știți că um, comisia noastră cont a propus uh, să editați să edităm un manual pentru agenții plătitori. știți ceva despre acest lucru pentru că ar fi foarte de mare folos ca acest manual pentru agenții plătitori să îl aibă toți agenții plătitori din statele membre și să evităm neconformitățile. Până la urmă, acest lucru este, uh, prevenția e mai bună decât corecția, costă mai puțin. Uh, Aș vrea să mă leg un pic de problema stagiarilor, pentru că dumneavoastră ați vorbit de asistenți, dar uh, avem și stagiari, noi uh, eurodeputații, și să vă întreb dacă vă gândiți, pentru că, sincer, grupul meu este îngrijorat uh, de faptul că uh, acești stagiari nu pot primi nicio plată în avans. Uh, corelez și cu faptul că un alt punct important, uh, cantina, ei nu, pot, uh, nu au un procent din salariu, ci au o sumă fixă. Uh, la cantină, deși s-a spus că se selectează ofertantul cu cea mai diversificată ofertă, noi constatăm că la cantină nu prea este diversificat, dar prețul a crescut deci lucrurile acestea care au legătură până la urmă și cu viața celor care lucrează aici și sigur și cu bugetul <laughs> pentru că dacă tot plătim o ofertă mai uh, diversificată mai mare uh, dacă tot plătim un preț mai mare să avem într adevăr acea varietate. Și acum, sigur că nu cred că nu este important pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru toată lumea, cibersecuritatea. Dacă aveți uh, în vedere, uh, știu că ați atras experți, dacă în nou mandat uh, ar, ați putea, în acest mandat, dacă există discuții în derulare cu privire la posibilitatea creierii unei aplicații securizate interne pentru instituție, da? Și nu o să vorbesc de agenția de voiaj pentru că a vorbit colegul meu raportor, însă Aș vrea să ridic o problemă socială, sigur eu aparțin grupului SND. Uh, la noi s-a discutat foarte mult în grup uh, dacă uh, problema femeilor europarlamentari care au copii și care ar dori să poată să-și ducă copiii la grădiniță și li s-a interzis să ducă copiii cu mașinile Parlamentului. Dacă nu credeți că nu e o cheltuială atât de mare să facem acest serviciu pentru femei și dacă vi le propuneți ca și element de cheltuială. Uh, și sigur, um, zic că mai este o problemă îngrijorătoare rezilierea contractelor pentru asistenții locali și cei acreditați unii dintre aceștia încă nu au primit uh, nici măcar un euro pentru ajutor de șomaj au avut întreruperi în protecția deși uh, mă rog au avut și întreruperi în protecția medicală uh, acești foști membri ai personalului care sunt uh, esențiali până la urmă în a ajuta la funcționarea biroului mi se pare mie că un pic sunt tratați mai cu puțin respect ca să fiu folosesc cuvintele cu mare grijă și cred că în viitor trebuie să schimbăm acest lucru. eu vreau uh, domnule secretar general să vă mulțumesc încă o dată pentru ce ne ați informat și mm, în calitate de ra raportor din umbră pentru grupul meu sunt sigură că împreună cu dumneavoastră și și cu colegii din comisia cont cu doamna președintă putem să rezolvăm problemele acestea câteva din câte am spus aici. vă mulțumesc. Herzlichen Dank, Kollegin Grappini, die auch die Mulțumesc, doamna Grapini, care a fost și raportoare pentru 2018, nu mai shadow la 2017. Mă bucur mult pentru că ați spus toate pe cele pe care le-ați spus. Acum, următorul raportor din umbră, domnul Buie. Și Buie. Și Buie, vă rog. Uh, le prezident, Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și domnule secretar general pentru, atât pentru prezență cât și pentru prezentare. Vorbim astăzi de descărcarea de gestiune pentru 2017, subiect de care mă simt destul de îndepărtat, eu fiind un nou membru al Parlamentului European. Aș avea și eu multe întrebări de adresat în privința funcționării Parlamentului, dar nu cred că acesta e subiectul dezbătut astăzi. În calitate de chestor, oh, voi avea ocazia și să vă mai pun întrebări în cadrul uh, reuniunilor biroului. Așadar, astăzi nu vă voi întreba decât în privința descărcării de gestiune pentru 2017. E vorba de întrebări care tot revin, de fapt. Pentru chestorii din Parlament. Colegii Font. Mulțumesc foarte mult, domnule Freund. Sunteți raportor din umbră pentru Verzi. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că ați venit, domnule Vele. Am și eu niște evergreen-uri, adică <laughs> niște lucruri vechi, dar și niște puncte noi. Aș vrea să încep cu um, alocația generală de cheltuieli. Parlamentul s-a luptat mult pentru aceasta, s-au schimbat regulile. Când am venit eu ca deputat nou, mi s-a propus să primesc această alocație de cheltuieli generale GEA pe un cont separat, deși nu este obligatoriu. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți cifre. Câți deputați au uh, semnat și au vrut să aibă un cont separat? Aveți o statistică pentru ca să poată de acolo să-și deconteze mm, și uh, uh, călătoriile? și să intre acolo și salariu și această alocație și care este, cum se face verificarea contabilă în cazul în care se aplică cele două sisteme. Cum se controlează, dacă se controlează facturile, cum funcționează acest sistem acum? A doua întrebare este cea legată de fondul voluntar de pensii. Ultimele informații pe care le-am primit eu este că în viitorul apropiat o să ajungem în situația în care acest fond va fi epuizat. Din câte văd eu, biroul a dat o decizie în decembrie 2018 în acest sens, dar nu suficient pentru ca să garantăm ca pe viitor să fie destul aprovizionat și să fie reglate problemele. Ce facem în această situație? Cum facem să nu fie o mare mizerie pentru contribuabilul european care va trebui tot timpul să compenseze pentru ca să alimenteze acest cont? pentru că s-au luat anumite decizii de investiții care nu se pot garanta. Totuși, um, o să spună contribuabilul că acum uh, acești deputați care primesc oricum destui bani, de ce mai au nevoie și o pensie suplimentară dacă îi cerem bani? Foarte mulți deputați, cred că două treimi din deputații care au plecat, uh, știți că um, au modificat regulamentul de procedură, de fapt toți l-am modificat, în care am discutat despre cum uh, trebuie să-și raporteze activitatea ulterioară deputații care nu mai sunt în Parlamentul European. Vreau să știu dacă vreun deputat care nu mai este deputat în acest mandat și-a indicat noile activități la dumneavoastră și uh, aveți un registru în acest sens? Au fost am, li s-a amintit deputaților care nu mai sunt aici că trebuie să facă această raportare pentru că e regulamentul de procedură? Același lucru pentru angajații care nu mai sunt la Parlamentul European și în statutul funcționarului european există posibilitatea pentru ca angajatorul, în situații în care există un conflict de interese, să intervină și să uh, depună plângere în ceea ce privește noua activitatea a angajatului. Dar aceasta nu se poate întâmpla decât dacă Parlamentul este informat despre activitatea nouă a fostului colaborator în Parlamentul European, fie funcționar sau altceva. Vreau să știu dacă ați trimis un o notiță pentru ca să-și amintească că au această obligație? Cine decide dacă a intrat într-un conflict de interese fostul angajat sau nu? Și ultima întrebare pe care o am în momentul de față este una care ține la tot de schimbare. În această dimineață am avut descărcarea pentru EASO, pe care nu am acordat-o, nu e prima oară că nu o acordăm, uh, E vorba de biroul uh, de susținere pentru probleme de azil. Iar apoi am auzit în comisie că unul din membrii din comitetul director care a fost suspendat sau care se află într-un proces de mismanagement și proastă gestiune, deci că unul dintre acești foști angajați acum este angajat la Parlamentul European. Și aș fi vrut să știu dacă puteți să ne spuneți care e situația și dacă nu știți, poate că puteți să vă informați și dacă știți ce faceți, pentru că s-ar putea ca unii oameni care au proceduri care se desfășoară la adresa lor, se angajează pur și simplu la instituții sau poate că tocmai se amână procesele și nu se trag concluziile care trebuie. Vă mulțumesc! Poate să permitem un răspuns intermediar, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care le-ați pus și este mai simplu pentru secretarul general să nu trebuiască să răspundă la întregul pachet. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi uh, la întrebările doamnei Grapini. Despre egalitatea de gen, într-adevăr, eu zic că ne-am îmbunătățit foarte mult la intrarea mea în Parlament am avut 21% femei în uh, șefii de unitate, printre șefii de unitate, acum s-a dublat această cifră. Și pentru ca să poți dubla o astfel de cifră, aceasta înseamnă că în ultima vreme am angajat de fapt mai multe șefe de unitate decât uh, bărbați, că altfel nu ai cum să recupereze acest dezavantaj. Uh, în primul rând, da, aceasta este o bază pe care o putem vedea ca pe o realitate. La directoare suntem în momentul de față la 37%, la sfârșitul legislaturii anterioare 35% erau, iar șefele de unitate au posibilitatea, desigur, să, să mai crească ca procent eu zic că și în curând, la sfârșitul legislaturii, poate un 50% printre directoare o să fie posibil să avem jumătate femei, însă e o decizie pe care trebuie să o ia biroul, pentru că biroul numește în aceste funcții. Acolo unde stăm foarte prost e la doamnele directoare general. Le. Am, chiar am făcut un pas înapoi din cauza pensionării mai multor directoare generale în același timp și care n-au fost întotdeauna locuite de colege femei. Eu am luat decizia în comisia pentru um, senior management, pentru management superior, să am o a doua directoare generală ca membru permanent, pentru ca să mă asigur că, care are drept de vot, precizez, pentru ca să mă asigur că există o reprezentanță paritară și că nu vom avea tot timpul minoritară poziție a femeilor în acest for care e atât de important. În legătură cu site-ul, avem un site enorm, așa este, și pentru că este atât de mare și atât de în detaliu, e foarte greu, într-adevăr, de făcut căutări pe site. Ceea ce e foarte important este însă că și la căutările de pe Google apărem mai bine acum. Direcția Generală Comunicare a făcut multe în acest sens. Deci dacă băgăm un cuvânt pe Google, normal că nu dorim să găsim Parlamentul pe a treia sau a patra pagină sau dacă se poate chiar la prima pagină și nu pe prima pagină jos, ci dacă se poate chiar sus. Însă aceasta depinde de felul în care sunt configurate paginile acestea și de cum sunt marcate astfel încât să reacționeze la mai multe tipuri de căutări. Trebuie să devenim mai bune aici, dar la începutul acestei legislaturi vom face eforturi tocmai pentru ca să ne îmbunătățim și la acest capitol. Alte informații pentru um, agenții de plăți, dai o idee bună. Complicația practică este că avem 28 de sisteme juridice diferite cu care lucrăm și deci există anumite puncte care țin de uh, asistenții locali care sunt comune, dar foarte multe lucruri care sunt supuse dreptului național și acolo desigur că avem o abordare comună, dar avem granițe rapid, limite de armonizare Trebuie să facem mai multe și dacă aveți sugestii, foarte bine. La stagiar, ne-ați întrebat de stagiar, avem noi reguli pentru stagiar pe care le-am adoptat la birou. Acum e posibil să primească, de exemplu, un avans pentru călătorie, așa cum e cazul la asistenți, ceea ce nu era cazul înainte. Știu că stagiarii dispun de mijloace puține financiare și am uh, mai permis și o alocație pentru mâncatul la cantină la Bruxelles și la Strasbourg. Suntem în discuții cu prestatarii de servicii de la cantină dacă se poate extinde această facilitate pentru ei. Trebuie să vedem dacă se poate sau nu, dar s-a uh, prevăzut deja un astfel de sistem în regulile actuale. În legătură cu siguranța, mai ales în ceea ce privește siguranța fizică, uh, aplicația interactivă, mm, într-adevăr, trebuie să vedem ce putem face cu ea. Sunt destul de sceptic în ceea ce privește capacitățile noastre de a avea un instrument absolut sigur la dispoziție, dar nu mm, merită să-l, să verificăm. Dreptul șoferilor, mm, nu sunt permise opririle intermediare pentru șofer, dar chestorii au în discuție acest lucru, pentru că m-ați întrebat de uh, Uh, opririle pentru grădinițe. Un alt punct, pentru plenara din octombrie mai avem de discutat uh, despre acest subiect. Uh, vedeți că e a doua oară pe ordinea noastră de zi la biroul din octombrie, deci chestorii iau în serios subiectul acesta și deci poate că o să dea roade. Și a fost înțeles ca o doleanță importantă. Dacă există um, conflicte de interes la anumiți foști uh, colaboratori, puteți să-mi scrieți, putem să analizăm situația. Domnul Freund a pus mai multe întrebări. În primul rând despre GEA. În momentul de față nu avem încă o statistică pentru ca să știm câți deputați au un cont separat și câți au cerut acest cont. Nu, nu știm. Nu avem informații încă. Nu am prevăzut momentan astfel de statistici, dar de ce nu? În timp, dacă există interes din partea dumneavoastră, nu ar fi imposibil. Alocația de cheltuieli generale a fost reformată, dezbaterea a fost foarte intensă la birou și în final am luat o decizie politică a rămas o sumă paușală, deci nu trebuie să fie demonstrată prin facturi individuale. Suntem oarecum în sistemul vechi, dar cu mici schimbări în direcția unei transparențe suplimentare, dar vă spun după o dezbatere intensă în birou. În legătură cu fondul de pensii, biroul, la propunerea mea, a luat două decizii în primul rând, o creștere a vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani și introducerea unei uh, levii de 5%, de fapt o contribuție specială pe care acești uh, beneficiari de pensii trebuie să o presteze. Ambele măsuri sunt în momentul de față contestate la curte de către un fost deputat. Se verifică, deci, în măsură, măsura în care Parlamentul a fost ă, îndreptățit să facă astfel de modificări față de uh, toate obligațiile pe care le are față de angajați. A mai existat și acum 10 ani o astfel de contestare care ă, a fost însă confirmată decizia Parlamentului, a fost considerată proporțională și potrivită. Dacă se va întâmpla încă o dată, nu știm, să vă spunem, ultima dată Curtea Europeană de Conturi ne-a confirmat în decizia pe care am luat-o pentru că a spus că este vorba de o pensie suplimentară și nu este vorba de pensia de bază pentru uh, vârsta respectivă și deci nu se referă la întreaga perioadă de muncă, ci e vorba de un timp de muncă limitat al persoanei respective și de aceea Parlamentul, ni s-a spus, este îndreptățit să facă astfel de modificări. Întrebarea e unde tragem limita. Chiar și serviciul nostru juridic a verificat intens problema și nu avem un răspuns în momentul de față. Nu știm dacă am epuizat limita sau dacă am depășit-o sau dacă nu suntem încă la ea. Uh, s-ar putea să fie oricare din aceste trei versiuni. În momentul în care vom avea o sentință de la CEJ, vom putea să știm până unde putem să mergem, dacă ne-am epuizat toate posibilitățile sau nu, și atunci poate că sunt prevăzute noi uh, măsuri din partea biroului care să mai reducă din responsabilitatea contribuabilului sau dacă vom fi confirmați uh, în faptul că posibilitățile pe care Parlamentul le are au fost deja depășite și că unele din aceste măsuri nu pot să fie întemeiate juridic, atunci va trebui să luăm altă decizie. Sentința ne va orienta despre direcția în care vom putea merge mai departe și ne va spune dacă ne-am epuizat căile de atac sau nu. Plec de la premiza că atunci când vom avea sentința, Biroul se va întâlni din nou pentru a pune pe agenda acest subiect și va decide după aceea dacă e nevoie de măsuri suplimentare. Oricum o fi, este foarte clar, chiar dacă se va mai lua o decizie suplimentară, dacă e, de exemplu, să vorbim de înghețarea contribuțiilor, pentru că aceasta a fost a treia opțiune pe care o aveam la birou, chiar dacă se ajunge la o înghețare a contribuțiilor, atunci deficitul la fondul de pensii tot nu este acoperit. Parlamentul însă, prin intrarea în vigoare a statutului deputatului, a preluat o răspundere pentru aceste plăți de pensii. E vorba de un sistem care datează din dinainte de 2009, când încă nu exista pentru fiecare deputat o, garantarea pensiei la nivel european, era la nivel național și pe atunci era foarte limitată chiar în unele state membre. În 2009 știți că s-a aliniat uh, sistemul în ceea ce privește uh, deputații și cu această sentință vom putea deci vedea dacă mergem mai departe sau nu. Oricum o fi, un deficit rămâne la acest fond iar aici e răspunderea Parlamentului European care intervine și care va trebui să, se reper, să aibă repercursiuni pe bugetul uh, european. Așa ne spune și serviciul juridic. De în altă parte nu avem cum. Uh, serviciul juridic a spus-o deja. În ceea ce privește ocuparea ulterioară a colaboratorilor din Parlament, care nu mai lucrează aici, avem mai multe sisteme avem mai întâi funcționari uh, de vârf care au avut funcții de conducere, care are o perioadă de cooling off, o perioadă în care nu pot să proceseze orice și care nu avem pe nimeni care să ne fi spus ceva despre o activitate ulterioară. Restul, să știți că de obicei sunt aici până la pensie. Avem însă un caz specific care este cel al asistenților. Asistenții dacă există un conflict de interese, au obligația de a raporta acest conflict. Nu noi suntem cei care trebuie să întrebăm, nu fiecare trebuie să ne spună ce face, ci doar dacă se preia o activitate care ar intra într-un conflict de interese cu fostul mandat, în fine, cu funcția de asistent, atunci el, asistentul, are obligația să ne raporteze acest lucru am avut câteva cazuri în care ni s-a raportat așa ceva, am verificat dacă este cazul. Chiar îmi amintesc de un caz în care acea activitate a fost refuzată, pentru că era un conflict clar de interese între fosta activitate și activitatea în care intrase după aceea respectiva persoană. În legătură cu colaboratorii, care sunt uh, activi în domeniul azilului. E o problemă de statut. Dacă cineva este funcționar și nu are decât temporar o activitate, a avut temporar o activitate într-o instituție, bineînțeles că are dreptul să revină la locul de muncă anterior. Trebuie verificat numai dacă au existat uh, încălcări în funcția anterioară și dacă aceste încălcări sunt uh, relevante din punct de vedere disciplinar, dar nimeni nu va putea să fie eliminat din funcție pentru un, o încălcare care a fost recunoscută și pentru care s-au luat măsurile respective. Iar cei care uh, au revenit în Parlamentul European după ce aceste lucruri sunt uh, reglate, da, este corect. Dacă au fost încălcări ale drepturilor sau uh, obligațiilor în serviciul respectiv, atunci da, trebuie să se analizeze. Domnul Freund vrea să pună o întrebare suplimentare. Știu că procedurile disciplinare, să știți, sunt în curs, deci uh, eu am tratat acest caz și deci în atâta timp cât sunt în curs nu putem preventiv uh, să-l scoatem uh, din Parlament, uh, pe, pe nimeni nu putem să, cu nimeni putem face așa ceva. Mulțumesc. În ceea ce privește la deputații care trebuie să raporteze activitatea ulterioară, vreau să știu că nu mai ați răspuns dacă ați întrebat colegii care nu mai sunt deputați ce fac în momentul acesta, la partea aceasta nu mi-ați răspuns. Nu știu, nu știu. <laughs> pentru că regulamentul de procedură, așa cum a fost el modificat în 2018, prevede că o activitate ulterioară trebuie să fie raportată la Parlamentul European. Da, dar sunt două lucruri diferite, adică ori vine el și ne raportează, ori m-ați întrebat dacă e un chestionar care s-a trimis din partea noastră. O să mă interesez și o să vă pot răspunde la întrebare. Bine, mai sunt alți colegi doamna Xei, am spus bine? Xei? Ci. Ah, bine, poftiți. General Vă mulțumesc, domnule secretar general, pentru prezența în rândul nostru astăzi. În calitate de nouă eurodeputată, aș vrea să mă de refer la niște chestiuni în privința cărora am nevoie de lămuriri. De fie, în fiecare lună, toată flota se deplasa, de mașini se deplasează la Strasburg, dar cu un singur șofer. Dacă, mă, dacă nu mă înșel, ceilalți uh, nu sunt, uh, nu au voie să se folosească de aceste mașini și trebuie să călătorească la, către Strasburg altfel. Eu cred că dacă s-ar modifica acest lucru, ar scădea mult și cheltuielile pentru Parlament uh, și din punct de vedere administrativ, ar fi, logistic ar fi mai ușor și și amprenta de carbon ar uh, scădea. Credeți că ar fi fezabil să se poată folosi și alte persoane de aceste mașini? A doua întrebare. privința GEA. Am înțeles că la un biroul uh, precedent s-a, exista un grup care se ocupa exact de GEA. Uh, pentru că înțeleg că este un, uh, o dispută, să spunem, în, acest, în această privință, în ceea ce privește alocațiile de cheltuieli generale. Apoi, poate exista posibilitatea de a adăuga un fel de amprentă parlamentară pe uh, site, la profilul nostru? Dacă există o astfel de posibilitate, cam câți au folosit-o până acum? Și dacă nu există, cred că ar fi salutară această informație, astfel încât toată lumea să știe că da, în mod uh, voluntar ne putem spori transparența. Și, de fapt, mai am încă o întrebare. Când, când uh, depunem documentarea pentru uh, transporturile interne în țările noastre, trebuie să spunem în ce oraș mergem și detaliile în privința mașinii. Aceste costuri sunt calculate de către Parlamentul European la, carambursare, rambursare, dar câteodată Parlamentul e cam generos făcând un fel așa de paușal. Nu ar putea exista un sistem ceva mai transparent, astfel încât, din nou, bugetul uh, european să beneficieze de unele economii. Mulțumesc. Domnul Petri Sarvama. Vă mulțumesc, Dankeschön. Domnule secretar general, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Am trei elemente, două dintre ele extrem de importante și a treia, al treilea excepțional, și anume complimente. Dar complimentele le las la sfârșit ca să vă las așa, cu un gust plăcut. Dar, de fapt, așa cred că o să ascultați cu și cu ceva mai mare atenție ce o să spun la început. Cred că în întrunirile noastre mult prea adesea nu suntem suficient de concreți. Și dacă am face, în schimb, acest lucru, dacă am fi mai concreți, am avea, am căpăta și mai multă substanță și înțeles aici la Parlament. E vorba de banii contribuabililor. În, timp, în primul rând, mașinile de serviciu. Poate nu știți, dar vă implor Fiți atent la ce o să spun și vă rog să rezolvați problema. Există noi instrucțiuni, un nou set de instrucțiuni din partea serviciului către șoferi. Sunt, e în vigoare, sunt în vigoare aceste instrucțiuni de vreo șase luni, maximum un an. Acolo se stabilește în mod foarte clar că dacă eurodeputatul nu apare în 5 minute, de la ora la care a fost chemată mașina, atunci șoferul trebuie să plece. Evident, șoferii trebuie să urmeze aceste instrucțiuni. E o risipă. Întotdeauna, de fiecare dată, dintr-o gamă extrem de largă de motive, motive practice, se întâmplă ca eurodeputatul să nu poată sosi în 5 minute pe ceas, câteodată apare după 6, 7, 10 minute. Să vă dau un exemplu. Președin, președinta care stă chiar în fața mea. Când și care este ministrul în țara mea. Eu, eu ce să fac? Să când îmi vorbește să mă ridic deodată în picioare și să spun, mă scuzați, dar mă așteaptă șoferul afară. Și atunci, sau ce să fac? Să sun din nou în serviciul ca să spun să se întoarcă șoferul. E un dute vino absolut nenecesar pentru această regulă în mod anapoda atât de strictă. Vă rog, avem nevoie de mai mare flexibilitate și șoferii nu sunt nici de cum niște tâmpiți, sunt niște profesioniști și ei pot foarte bine să judece uh, când situația e de așa natură încât să nu trebuiască să stea cu ochii pe ceas și să plece în maximum 5 minute. Asta în primul rând. În al doilea rând, și ceva mai pe scurt, uh, sunt niște rambursări de călătorie automate, un nou sistem automat care a fost uh, introdus peste vară. Știu că e abia la început. Dar vă spun că este o nenorocire cu sistemul ăsta. Totul se blochează. Vă rog foarte mult, luați la bani mărunți ce se întâmplă cu sistemul acesta. Și apoi vă mai rog ceva, nu mai introduce sisteme automate înainte ca sistemul informatic să nu fie gata de a funcționa. Pentru că nu se ajunge decât la pierderi de timp și la dureri de cap pentru toată lumea și la frustrări uriașe pentru toți. Se trimit în permanență mesaje uh, pline de supărare, din partea unor deputați precum uh, eu însumi, despre care de fapt, de altfel, soția mea spune că am stat prea mult timp deja pe bancheta din spatea unui Mercedes și că ar trebui să încep să mai văd și vârful nasului. Dar, totuși, ne-am întors în septembrie și ne-am trezit că E vorba de sesiunea de la Strasburg, de fapt, 11.000 de persoane, care până la urmă și-au găsit gazare și tot. Și deci până la urmă situația s-a rezolvat și vă mulțumesc foarte mult pentru că meritați. Mulțumesc, Petri. Vreau să mai fac un comentariu și în legătură cu călătoriile. Cred că ar fi util fiind dat că există afirmații diferite despre fondul de pensii din partea foștilor deputați, nu sunt în cauză. Am uh, intrat în contact cu diferiți uh, uh, foști deputați care spun că nu primesc deloc pensii suplimentare sau aproape deloc și deci că au dificultăți. Poate ar fi bine să facem o analiză a sistemelor juridice dinainte de 2009 care au fost în vigoare atunci când deputații erau aici în Parlament. Poate că aceasta ne-ar ajuta să clarificăm dacă e vorba de pensii suplimentare sau dacă pentru unii e vorba de fără suplimentare, sunt doar uh, pe hârtie. Deci aș vrea să știu exact uh, dacă am putea să facem uh, un studiu în acest sens, pentru că astfel ar fi ușor și pentru noi care analizăm și partea juridică a situației. Apoi, în legătură cu ce a zis Petri Sarvama, sistemul IT. Între timp, deputații au preluat activitatea administrației, de fapt. Înainte ei uh, înaintau aceste cereri, acum deputații fac cererile. Aceasta înseamnă că a existat un transfer al muncii pe umerii deputaților. Sunt de acord că sistemul IT este cam depășit în momentul de față cu toate cererile. Problema este însă totuși că sarcina a fost pusă pe umerii noștri, dar totuși uh, timpul uh, de plată e de șase ori mai lung. De multe ori 8 până 12 săptămâni durează până când primim banii înapoi, ceea ce ridică gradul de frustrare, dacă îmi permite să spun așa, la deputați și foarte discret aș vrea să transmit mai departe această problemă. Știu că după ce că avem și sarcina administrativă, acum mai plătim și mai târziu mai primim banii, adică da. Nu știu dacă a crescut neapărat confortul aici. Către colegă din Ungaria, o mică remarcă la paușala pe kilometri nu se calculează decât linia de la A la B, indiferent dacă ai mers pe alte străduțe, dacă ai stat în ambuteiaj, numai linia dreaptă este plătită. Restul, de fapt, îl, îl plătește deputatul. Deci există întotdeauna pro și contra la un astfel de sistem. Costurile de îngrijire a mașinii, asigurarea, asigurarea obligatorie și toate celelalte trebuie să fie și ele incluse aici. Iar la, la calcule trebuie să vedem exact și eu am zis că e mult, dar după aceea când am calculat nu era până la urmă atât de mult, pentru că dacă tot baci toate aceste cheltuieli, îți dai seama că nu e așa. Trebuie să cumperi o mașină, trebuie să plătești toate asigurările și nu e întotdeauna la fel de simplu. Și de aceea nu trebuie să ne precipităm. Odată am avut 35 uh, de kilometri uh, de, de tur dar am primit numai dre- linia dreaptă și 35 de kilometri am plătit eu practic. Da, pentru că e nevoie de o simplificare la un moment dat și trebuie introdusă și o paușală pentru ca să se mai reducă din posibilitățile de deviere sau diverse uh, trucuri pe care ar vrea unii să le pună în aplicare. Deci se plătește numai linia dreaptă, indiferent cât ai stat în ambuteiaj și pe unde ai luat-o, numai aceasta se plătește, indiferent dacă ți-ai închiriat o mașină, numai aceasta contează, așa se explică problema pe care ați menționat-o, pentru că costurile administrative să nu urce enorm trebuie să rămână gestionabil pentru administrație și la fel pentru cei care sunt în cauză trebuie să poată să înțeleagă cum se calculează. Mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Äh, zunächst einmal zu den Fragen von... Mulțumesc. Doamna Ci m-a întrebat despre mașini. Mașinile nu merg goale, există posibilitatea de a le folosi, mai ales pentru copii cu părinți, de exemplu, sau uh, femei însărcinate. Există reguli care permit anumitor grupuri de persoane să intre în această categorie de excepții. Putem discuta dacă să extindem sau nu. N-are sens ca mașina să meargă goală, e clar. Există însă posibilitatea pentru anumite grupuri de persoane deja azi. În legătură cu alocația de cheltuieli generale, în ultima legislatură am făcut o propunere la birou pentru schimbarea uh, Uh, regulilor pentru GEA, iar biroul a hotărât să creeze un grup de lucru. Grupul de lucru a lucrat un an și jumătate și în final a avut două opțiuni care au fost prezentate la birou, s-a discutat, s-a votat care dintre aceste opțiuni e mai potrivită. Eu sunt convins că și la acest birou va trebui să mai lucrăm pe GEA, fie că se acceptă ceea ce s-a discutat în fostul grup de lucru, fie că nu, nu știu cum va fi, dar pe mine m-ar uh, mira dacă subiectul acesta ar fi închis și n-ar reveni pe ordinea de zi din nou. Poate chiar la întâlnirea biroului din început de octombrie. Aveți dreptate, există acum posibilitatea de a îți uh, indica amprenta de carbon, dar nu numai de carbon, ci și cea legislativă. Adică să spui cu cine ai purtat discuții, cu cine te-ai întâlnit. Momentan nu avem prea multe de zis, pentru că în momentul de față nu am avut prea multe proceduri legislative, dar putem comunica către deputați pentru că așa ați spus dumneavoastră că ați dori să se întâmple la un moment dat în decursul legislaturii să putem avea o privire de ansamblu despre câți deputați folosesc această posibilitate voluntară de a avea o amprentă legislativă. Doamna Hulmaier a răspuns deja la, despre cursele în interiorul statelor membre. Păi da, mi-am pus o singură, de-aia mi-am răspuns-o. Mi-am pus mie întrebarea și la un, la un moment dat mi-am găsit un răspuns la fel ca și pentru alte situații există reguli, ele întotdeauna să știți că sunt actualizate de către birou. Dacă membrii biroului consideră că este nevoie de o corectură, ele sunt prelucrate. De multe ori sunt probleme care sunt foarte controversate între diferiți membri de la birou. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați vorbit despre noile birouri, aș putea chiar să vă spun că acea colaboratoare, șefă de unitate, care a contribuit mult la această realizare este finlandeză, doamna Katin, și Armin Mahmat, colaboratorul dumneai. Câteodată cred că e bine să mai și spunem numele colaboratorilor pentru că ei au făcut multe lucruri importante și nu sunt numiți foarte des. În timpul pauzei chiar au lucrat în vară. Aș vrea să o spun aici public. În legătură cu așteptările pentru mașini, eu zic să mai discutăm despre acest subiect. Poate că se poate găsi o situație de flexibilitate. De multe ori mai așteaptă altcineva mașina dimineață, așa este, și seara la aceeași oră, dar cu drag o să ne uităm din nou la problemă iar la introducerea noului sistem de IT apar probleme, așa este, dar vom acompania situația, ne mai întâlnim oricum în noiembrie ca să putem să vedem cât de mult s-a avansat. Doamna Holmeier m-a întrebat dacă au existat țări în care chiar nu a existat nicio pensie de bază, da, în Italia și în Franța nu existau pensii de bază, dar aceasta era înlocuită de o contribuție din partea Parlamentului European, deci din bugetul Parlamentului pentru de- deputații din statele membre care nu percep nicio pensie în sistemul național, s-a instaurat un fond special pentru ca ei să aibă o pensie de bază. Aceasta din bugetul Parlamentului. Există o linie bugetară din care s-au prevăzut uh, bani pentru deputații francezi și italieni, pentru că la momentul respectiv nu exista o pensie națională uh, pentru deputați în Franța și Italia. Totuși, deputații italieni și francezi au putut să fie candidați și pentru o pensie suplimentară, au avut voie să o facă. Fiecare deputat, pe perioada sa de mandat, a avut o pensie fie din sistemul național, fie, în cazul francezilor și italienilor, printr-o înlocuire a acestei pensii inexistente la nivel național de către Parlamentul European. Deci da, putem afirma că fiecare deputat a beneficiat de o pensie suplimentară pe lângă cea de bază. Dincolo de aceasta, putem să punem întrebarea ce este o pensie decentă, potrivită. Înainte, între statele membre erau diferențe dramatice de pensie. Erau deputați care primeau o pensie mm, foarte mică, alții una excelentă. Iar acum prin statutul deputatului s-a rezolvat această problemă, există însă cazuri în care deputați după mulți ani de activitate în Parlamentul European au primit o pensie foarte mică și deci pentru ei pensia suplimentară din fondul de pensii era extrem de importantă, era mai mare decât ceea ce percepeau ca pensie de bază din sistemul național. Mulțumesc! Bun. Cam acestea au fost uh, luările de cuvânt. Vă mulțumim foarte mult, domnule secretar general. Oh, domnul Cus, vai, da, sigur. Da, mulțumesc. Vroiam și eu să iau cuvântul. Am ridicat mâna înainte, dar nu știu, m-am pierdut în mulțime. Iertați-mă, vă rog frumos, poftiți acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și dacă tot am ascultat toate întrebările și văd că, de fapt, am pus foarte multe întrebări, dar, de fapt, n-are nicio legătură cu subiectul de pe agenda ce am discutat aici. Sunt un pic mirat, dar nu-i nimic. Atunci mă alătur și eu și pun și eu o întrebare, dacă tot se pun întrebări. Eu sunt nou și n-a fost foarte clar. Am încercat să citesc cărticica roșie despre drepturile deputaților și am încercat să rețin. Nu sunt pregătită acum neapărat pe hârtie, dar am citit parcă că alocația diurna pe care o primim nu este plătită decât dacă ești 4 ore pe zi prezent. E adevărat? Și dacă da, cum controlați acest lucru? Aceasta este întrebarea mea. Când intru în Parlament, trebuie să-mi folosesc badge-ul pentru ca să intru, dar ca să ies, nu mai am nevoie de badge. Pot să ies direct pentru că sunt uși care se deschid automat în momentul în care intri în ei ele, dar invers nu. Întrebarea mea este cum faceți uh, pontați, adică suntem înregistrați în momentul în care venim și dacă da, probabil că se poate aplica regula de patru ore dacă pontați, dar dacă nu, probabil că nu are nicio importanță. E o, o întrebare la care n-am răspuns. O a doua întrebare pe care vreau să o pun este legată de călătorii, de călătorile spre Bruxelles sau Strasburg. Uh, dacă ai un deputat care trăiește în apropiere, de exemplu, sau dacă iei pe cineva în drum, nu ești recompensat, ești mai degrabă pedepsit, pentru că unul primește ceva și celălalt nu primește nimic. În sistemele naționale de călătorii, de serviciu, când ești cu cineva în mașină, când iei un pasager în mașină, primești în plus, nu știu, 5 cenți sau nu știu cât e pe kilometru pentru că ai ajutat un coleg. Uh, Aș vrea să vă gândiți dacă nu am putea să introducem un astfel de sistem și aici, pentru că, de fapt, reducem costurile. Dacă doi decontează același lucru, costă mai mult decât dacă decontează unul singur, pentru că, de fapt, pun un bonus la primul pentru că l a luat pe altcineva. Și altă întrebare se referă nu la personal, ci am constatat că în noile săli, care sunt foarte frumoase, sunt superbe, uh, sunt niște colțișoare de discuții în care avem două fotolii și avem o masă rotundă, un fel de piatră, spune vorbitorul. Se pare că aceste fotolii au fost foarte, foarte scumpe. E adevărat că au costat 1600 de euro fotoliul și dacă da, chiar e necesar să avem astfel de fotolii pentru ca să ne... Să știți că vă opresc, vă opresc pentru că nu au costat atât. Eu zic să nu, să, să nu facem o, o zvon, să-l dăm naștere unui zvon aici, pentru că așa s-au născut tot felul de zvonuri așa care s-au... Și după aceea nimeni nu mai citește dezmințirea Parlamentului European și se creează o, un mit și nu e adevărat, nu s-a plătit atât. Îmi pare foarte rău, de aceea intervin pentru ca să fie imediat corectura. Știu cum se uh, răspândesc știrile și este o știre falsă aceasta. Da, bine, mulțumesc atât. Doamna și da, vă rog, dacă puteți să nu mai puneți acum, uh, să nu mai încercați o nouă rundă de întrebări, pentru că dacă iar deschidem runda de întrebări, nu mai avem timp. Vă rog frumos să vă referiți la întrebări legate de cont. <laughs> I would just like to quickly follow up. Da, o întrebare de follow-up uh, referitoare la flota auto către Strasburg. Poate mașina nu e întru totul goală, dar totuși capacitatea liberă e foarte mare, deci vă rog din suflet, Vedeți ce fel de sistem s-ar putea crea prin care oamenii să-și poată manifesta interesul de a uh, Um, călători împreună cu mașina. Deci ar însemna și economii de bani și um, ajutorarea unor colegi. Cred că e important. Chestorul nostru, vă rog. Nous avons une réunion très intéressante et, et très imprévue qui se passe de manière très imprévue. Euh, Iată ce ședință interesantă și complet neprevăzută la urma urmei. Dar recunosc că mi-ați dat o idee. De fapt, discuțiile mea, astea asta mi-au dat o idee și e așa rar să am și o idee că trebuie să vă, vă împărtășesc imediat. Chestorii ar putea organiza un fel de permanență pentru eurodeputați, tocmai pentru a răspunde unor astfel de întrebări? Pentru că, până la urmă, noul, noul, noua legislatură are două treimi de membri noi deci, un reprezentant al dumneavoastră, domnule secretar general, poate o dată pe săptămână, cu rândul, să ne poată răspunde la o serie de întrebări practice pe care le avem. În calitate de chestor, lucru pe care îl fac de câteva săptămâni, vă pot spune că de multe ori o întrebare care pare simplă, de fapt e mult, foarte complicată și chestiuni care par că se pot rezolva foarte ușor și de bun simț, pe departe nu se întâmplă așa. Vis-a-vis -vis de creșă, a fost o întrebare mai devreme, cu toții înțelegem că eurodeputații trebuie să-și poată lăsa de dimineață copiii la grădiniță, dar dacă asta înseamnă un ocol de mai multe zeci de minute și câteva, nu știu câți kilometri în plus, e normal ca un șofer al Parlamentului să asume acest lucru? Asta e o întrebare simplă. Și mai e ceva. Poate că asta duce la o diferență între cei dintre noi care locuiesc în Bruxelles și cei care stau în afara Bruxellesului. Deci cum s-ar uh, trata de fapt aceste diferențe? S-ar accepta? O regulă care pare poate fi una de bun simț și care se bucură de simpatie când e vorba de punerea în aplicare, s-ar putea să se complice lucrurile foarte mult. Da, la birou, în colegiul chestorilor, trebuie să ne ocupăm de astfel de chestiuni și ajutorul secretarului general și al serviciilor sale ar fi foarte binevenit. Colegii Boie, Stimate domnule Boie, cred că nu este numai o idee interesantă, ci și excelentă. Aș vrea să-i mai dau încă o dată cuvântul domnului secretar general la final. Mulțumesc și eu pentru această intervenție tuturor de acum, pentru că foarte multe întrebări, de fapt, sunt mai degrabă întrebări pentru chestori pe care le-a spus aici, dar cu toate acestea, întrebările pe care le-am primit de la domnul Cus, noi nu facem un control sistematic al prezențelor deputaților prin înregistrări, nici nu cred că ar fi relevant, pentru că mandatul lor nu este numai în spațiul Parlamentului European, ci și în afara Parlamentului. Nu este nu are sens să controlăm doar aceasta. La colaborator avem un sistem, într-adevăr, de co-voaturaj, uh, să zicem, de călătorii împreună în care un coleg poate să meargă cu mașina privată a celuilalt coleg. Există o, o, un cost suplimentar pentru noi pe care îl primește, um, deci o, o sumă pe care o primește șoferul pentru că a pus la dispoziție mașina. În legătură cu mobilierul pentru deputați, ele sunt în leasing aceste mobile de data aceasta. Deci avem mai multă flexibilitate pentru ca să putem să adaptăm uh, mobilele la nevoile deputaților. Poate unul dorește o masă de altă formă, unul mai mare, mai mică, deci uh, în cadrul unei, unei flexibilități posibile am lăsat tocmai deschis uh, pentru ca deputații din noiembrie să-și spună dorințele pentru configurarea biroului și să nu avem mobilele deja cumpărate, ci să fie în leasing care să ne dea astfel flexibilitatea să le schimbăm. Vă mulțumesc! Într-adevăr, uh, înainte am avut problema că aveam un cimitir de mobile la începutul mandatului, iar acum prin sistemul acesta nou de leasing de mobile este o idee superbă, mi se pare, pentru că altfel niciodată lumea nu era mulțumită și ajungea prin pivnițe mobila. Trebuie să spunem chiar e o idee foarte, foarte bună. Mulțumim pentru această noutate, pentru că așa nevoile chiar pot fi satisfăcute, chiar diferă de la deputat la altul. Mulțumim foarte mult domnului secretar general pentru că ne-a stat la dispoziție și ne-a vorbit și despre lucruri care depășesc cu mult atribuțiile cont. Mulțumim și domnilor questor care ne-au spus câte ceva foarte util. Mulțumim foarte mult colegilor. Coordonatorii se văd mâine dimineață. Mulțumim foarte mult tuturor celor prezenți și până la următoarea ședință toate bune! Exact, exact, exact. Deci,